Uh, okay, colleagues, I, I think we'll make a start. It's, uh... Bun, dragi colegi, haideți să începem. E 9 și 35 de minute și o să înlocuiesc pe președinte în dimineața aceasta pentru că urmează să participe la negocieri, așa că sunt cu dumneavoastră eu în această dimineață. O să vedem dacă se întoarce pentru sesiunea de după amiază. Mai întâi vă rog să adoptăm uh, proiectul de ordine de zi. Dacă nu sunt modificări, atunci o să consider uh, adoptată ordinea de zi. Am câteva anunțuri de făcut în numele președintei. Știu că ați fost îngrijorați cu privire la numărul de uh, sesiuni extraordinare de la Strasburg și mie mi se pare că este o povară suplimentară pentru agendele deputaților, dar din păcate uh, Deocamdată, activitatea pe care trebuie să o desfășurăm în comisie nu ne permite să facem față altfel, pentru că deocamdată deci vom avea în continuare sesiuni extraordinare la Strasburg. De asemenea, în ceea ce privește imprimarea uh, documentelor uh, comisiei, cred că știți, dat fiind numărul foarte mare de hârtii de pe birourile dumneavoastră, că suntem un foarte mare consumator de hârtie și în ultimii ani uh, Oficialii ECON au uh, tipărit aceste documente de mai multe ori în timpul diverselor etape. Deocamdată, în momentul de față, le uh, imprimăm chiar de trei ori, deci nu prea participăm la salvarea mediului. Prin urmare, s-a hotărât să imprimăm o singură dată documentele uh, iar ele vor rămâne disponibile pe paginile de uh, internet ale Comisiei în diversele etape procedurale și dacă un uh, deputat are nevoie de documente suplimentare, puteți uh, solicita imprimarea lor. Deci nu vă atacăm dreptul de a avea documente, dar este o risipă foarte mare să le tipărim de trei ori pentru toată lumea. Dați-mi voie să trec acum la un corigendum, la directiva privind uh, perspectivele adoptate în 17 iunie, cred că ați primit-o pe uh, e-mail, și conform regulii 216 uh, vom fi de acord cu uh, modificările. Dați-mi doar să, voie să vă atrag atenția asupra faptului că se introduce un mic paragraf care a fost omis în timpul negocierilor. Acest noi uh, paragraf uh, era în uh, propunerea comisiei, în proiectul de propunere și atunci am dorit să rămână și în textul final pentru că nu au existat niciun fel de obiecții. Dacă nu există obiecții nici în prezent, ea se adoptă și va fi uh, reamintită în cadrul următoarei sesiuni plenare. Și un anunț final referitor la uh, rezoluția privind uh, minele de cărbun necompetitive. După cum știți, conform uh, regulii 1 20, 20 oricine poate solicita uh, modificarea acestui document. Sigur că în acest caz noi suntem responsabili și comisia trebuie să hotărască ce procedură trebuie adoptată. Sigur, putem uh, de asemenea să adoptăm un raport conform regulii 48 în cazul minelor necompetitive este vorba de același subiect și avem oportunitatea să depunem amendamente pentru data de 26 octombrie, iar în 9 noiembrie va fi votul. Prin urmare, coordonatorii au luat decizia corectă ca rezoluția să nu fie Uh, adoptată și uh, să se informeze despre faptul că există un raport pe această temă. Nu mai am alte anunțuri. Dacă aveți observații, le ascult cu plăcere. Dacă nu, trecem mai departe la primul raport de pe ordinea de zi, punctul 3, taxe și dezvoltare, cooperarea cu țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește promovarea bunei guvernanțe în chestiuni fiscale. Văd că raportarea este aici. Doamna Pietikainen are cuvântul acum. Um, um, Vă mulțumesc, doamnă președinte. După cum ați văzut și după cum știți, ideea acestei um, bune guvernanțe are trei aspecte. Mai întâi trebuie să vedem cum să consolidăm capacitatea țărilor în curs de dezvoltare de a-și dezvolta sistemele de impozitare și, în al doilea rând, se pune problema companiilor multinaționale sau transnaționale și a transparenței sistemelor de evitare a impozitării. Iar în al treilea rând, este problema diverselor sisteme internaționale de, de impozitare, cum ar fi impozitul pentru tranzacții financiare. S-au propus 16 amendamente, majoritatea, din câte înțeleg eu, sunt în conformitate cu raportul nostru și ar putea fi acceptate. Pentru uh, PPE, amendamentul 9, care se referă la introducerea unui impozit pe uh, tranzacții financiare la nivelul Uniunii nu este acceptabilă. Apoi există o propunere vis-a-vis -vis de amendamentele 13, 14 și 16 care se ocupă de aceeași chestiune și anume uh, obligațiile de raportare pentru societățile transfrontaliere. Acestea vor fi acoperite printr-un amendament de compromis dacă sunteți de acord, se referă în ceea ce privește introducerea unei, raportări de, uh, unei obligații de raportare pentru societățile uh, transfrontaliere, inclusiv pre și ex și post-profituri, uh, acest lucru va duce la modernizarea uh, directivei privind transparența și a standardelor internaționale de contabilitate, dar este nevoie de legislație suplimentară în acest sens pentru a se asigura că toate sectoarele și companiile sunt acoperite uniform în ceea ce privește îmbunătățirea transparenței și accesul la date din partea administrațiilor fiscale. Comisia va raporta Parlamentului cu privire la rezultatul discuțiilor cu ISB uh, în următoarele șase luni pentru a acoperi toate aspectele în cadrul acelui așa amendament. Mulțumesc! Mulțumim! Uh, dau cuvântul acum raportorilor din umbră. Cred că cel de la socialiști nu este aici. Am înțeles că a avut o problemă cu zborurile. Domnul Schmidt de la ALDE. Mulțumesc, doamnă președintă. Mai întâi mulțumesc doamnei Pietikain pentru un raport foarte bun. Cred că acele două amendamente minore pe care le-am făcut eu au fost acoperite în totalitate, deci sunt foarte mulțumit din acest punct de vedere. Problema uh, impozitului pe tranzacțiile financiare s-ar putea să fie oarecum problematică eu am impresia că uh, ar, s-a votat în favoarea acestuia săptămâna trecută, în raportul Beries. A existat un amendament din partea verzilor, pe care noi de la ALDE l-am respins, spunând că ar trebui să începem acest lucru în Uniunea Europeană și dorim o abordare globală, dar cred că am pierdut. Deci, în rezultatul final, se spune tocmai ca aici, la numărul 9. Și cred că pentru noi toți ar fi util să știm care e rezultatul și să ne gândim la acest lucru, pentru că devine tot mai important. Deci sunt de acord și susțin ceea ce a spus dumneavoastră, Sirpa. Dar nu știu dacă ar uh, trebui să încercăm să obținem un rezultat mai bun de ceea ce spune Comisia și Parlamentul în acest sens. Poate aveți dumneavoastră niște observații în acest sens. Mulțumesc. Doamnă Pitkainen, o să aveți cuvântul din nou la sfârșit pentru a răspunde întrebărilor puse de raportorii din umbră. Dați-mi voie să reamintesc uh, colegilor că doamna Podemati se ocupă de un raport pe această sesiune și avem o întâlnire și la 10 ianuarie, deci este o activitate în curs de desfășurare. Noi lucrăm în uh, chestiuni diferite asupra aceleiași probleme, nu doar în legătură cu țările în curs de desfășurare, dar și, după cum a spus uh, domnul Schmidt, analizând dimensiunea globală. Doamna Swimbar, de la ECR, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am un mesaj din partea domnului Canal și o să-l citesc dacă aveți puțină răbdare, pentru că e un raport pe care l-am urmărit. Domnul Kamal mulțumește raportoarei pentru un aviz foarte echilibrat și salută amendamentele solicitând uh, o mai bună transparență, care este esențială pentru crearea unui mediu bun pentru antreprenori. Uh, spune că se pune prea mult accent, prea mult accent pe dezvoltarea sectorului public. Acest lucru nu trebuie să dăuneze sectorului privat. Totodată, sistemele progresive de impozitare în țările în curs de dezvoltare este un lucru bun, dar nu trebuie să aibă impact asupra populațiilor cu venituri reduse. Dar orice politici fiscale se vor adopta, creșterea poverii fiscale pe termen lung va duce neapărat la creștere. Salută munca desfășurată în cadrul OCDE și principiile sale pentru guvernanță corporativă de către administrațiile din țările curs de desfășurare, de dezvoltare, pentru că astfel se vor crea stimulente pentru îmbunătățirea mediului antreprenorial. Mulțumim! Nu cred că raportorii din partea Domnul Lamberts nu e aici, și nici domnul Clus, așa că dau cuvântul înapoi raportoare pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc. Foarte scurt, domnul Schmidt are dreptate. Amendamentul nou uh, conține exact aceeași formulare cu cea acceptată de plenară în ceea ce privește impozitarea tranzacțiilor financiare și mie mi se pare o formulare foarte echilibrată. Sunt gata să o negociez în cadrul grupului meu și cu celelalte grupurile, celelalte grupuri. Dar mi s-a părut doar, am vrut doar să menționez că grupul nostru nu este în favoarea acestei uh, idei, dar o să continuăm discuțiile pentru a avea aceeași formulare în ambele rapoarte da, cred că la acest moment este probabil bine să reflectăm uh, perspectiva Parlamentului și a plenarei și sigur că după aceea pot apărea amendamente în baza discuțiilor pe acest uh, subiect. Ms. York, would you like to speak on this report? Domnule York, doriți să las cuvântul cu privire la acest raport sau nu? Evident, doamnă Piaticaină, puteți uh, lua legătura și cu raportorul din partea socialiștilor, care tocmai a sosit. Atunci să reamintesc colegilor, pe 8 noiembrie se va vota în comisie pe 9 decembrie Comisia LID și în plenară va merge în ianuarie 2011. Deci încă mai avem timp să, stabilim, să ne stabilim poziția. Mulțumesc, dragi colegi, pentru intervenții și trecem mai departe la raportul domnului Caza, la punctul 4, privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată în ceea ce privește durata obligației de respectare a cotei standard minime. Aveți cuvântul. Good morning, colleagues. Bună dimineața tuturor! Mulțumesc, doamna președinte! Am stabilit că sistemul TVA care funcționează în momentul de față nu este adecvat pieței interne și are nevoie de o revizuire urgentă. Iar discuțiile pe această temă sunt complexe, iar dezbaterea este necesară tocmai pentru a stabili cea mai bună cale de a opera. Parlamentul trebuie să se asigure că o astfel de revizuire este organizată în mod eficient și la timp. Comisia trebuie să, să, să se asigure că uh, Carta Verde va fi publicată și ca urmare a acestei cărți verzi va exista o dezbatere. Amendamentele care au fost înaintate și au drept, au drept scop uh, lansarea dezbaterii, întărirea acesteia, și vom uh, avea ulterior posibilitatea să facem propuneri mai concrete. Având în vedere complexitatea politică și istoria acestui dosar, cred că este cea mai bună cale de a înregistra progrese, iar dezbaterea ar trebui să se concentreze pe eficiența pieței interne și să ne asigurăm că sistemul este capabil să combată frauda. Cam acesta este subiectul amendamentelor cheie 3, 4 și Dorința noastră este să avem un nou sistem care să fie instaurat în așa fel încât acesta să fie eficient și, și operațional cât mai repede posibil. Nu am nicio obiecție în ceea ce privește amendamentele înaintate de domnul Thaler. Cam acestea sunt uh, comentariile, nu am alte comentarii, nu există controverse. Mulțumesc, până doamna președinte, dăm cuvântul acum uh, raportorilor din umbră. Domnul Thaler. Mulțumesc, doamna președinte. Așa cum spunea domnul Casa, nu este un raport cu probleme. Eu susțin munca pe care dânsul a depus-o până în prezent și țin să-i mulțumesc pentru eforturile făcute. Noi suntem uh, convinși că trebuie să menținem uh, standardele minime în vigoare de acel prag de 15%, în așa fel încât să avem un anumit grad de siguranță uh, legală. Dar în același timp avem nevoie și de o revizuire aprofundată. Aș dori să subliniez faptul că strategia pentru piața piața unică trebuie să conțină linii directoare în acest sens. Și trebuie să uh, uh, ajungem la un rezultat concret înainte de 31 decembrie 2015. Această opțiune trebuie să fie accentuată. Uh, și vedem că e nevoie de noi tendințe la nivel fiscal, uh, altele decât cele pe care le avem în momentul de față în legislație. Deci, așteptăm din partea Comisiei să reevalueze această nouă realitate economică și să ne facă propuneri cât mai repede posibil, cu siguranță, înainte de uh, perioada prevăzută pentru extindere în momentul de față. Mulțumesc. care cuvântul acum domnul Schmidt. Foarte pe scurt, doamna președinte, mulțumesc. Amendamentul dumneavoastră, domnule Caza, propunerea dumneavoastră, este că ar trebui să ne grăbim oarecum. Am înțeles eu bine? Pentru că dumneavoastră indicați în amendament anul 2013. Ori în propunerea comisiei este data de 2015. Ori dumneavoastră a spus că sunteți de acord cu domnul Thaler. Și acum mi se pare că e, e, e păcat schimbarea aceasta de dată, pentru că eu cred că, într-adevăr, da, ar trebui să acționăm rapid. De fapt, eu susțin propunerea dumneavoastră precedentă. Oricum, nu e o problemă prea mare. Însă cred că, în orice caz, sistemul acesta TVA, așa cum există în momentul de față, e, e, e o harababură întreagă și cred că cu cât mai repede reușim să găsim o soluție, cu atât mai bine. Sunt absolut de acord cu cele spuse dumneavoastră, domnule Casa. Doamna președinte, nu știu dacă, uh, oricum, domnul Casa va avea ocazia să răspundă, însă nu cred că aceste două opțiuni se exclud una pe alta. Uh, domnul Thaler spunea până uh, la începutul anului 2015 și domnul uh, uh, Caza se referea la 2013. Deci lucrurile se completează unele pe altele. Mulțumesc, doamna președinte. Aici e vorba de o propunere foarte directă, foarte clară. Statele membre sunt de acord cu acest prag de uh, minim 15% care să fie extins după 2015. Și noi suntem absolut de acord cu uh, amendamentele înaintate de domnul raportor, domnul Casa și ținem să-i mulțumim pentru munca depusă. Apoi, de asemenea, domnul Schmidt și domnul Isaia au introdus anumite amendamente care sunt foarte utile pentru bunătățirea raportului și în ceea ce privește amendamentele 5 și 6 înaintate de domnul Thaler, suntem de acord cu uh, strategia pentru TVA din Cartea Verde. Este un document important, un document strategic pentru a revizui întregul sistem TVA în Uniunea Europeană. Însă noi ar trebui să luăm decizii deja acum pentru a putea lansa această strategie pentru TVA. După părerea mea, piața internă, actul ă, documentul pentru piața internă nu ar trebui să fie utilizat pentru a face recomandări referitoare la ă, sistemul de taxare, la impozite piața internă, documentul referitor la aceasta trebuie să fie utilizat uh, pentru a revizui TVA-ul și pentru a combate frauda. Mulțumesc, doamnă președinte. Dau acum cuvântul domnului raportor, domnul Casa. Da, mulțumesc. În ceea ce privește amendamentele domnului Schmidt, eu am propus ca uh, comisia să-și, pro- să-și uh, publice documentul cel mai târziu în 2013 Iată de ce am putut să accept amendamentul domnului Thaler. Eu am spus că până în 2013 să avem deja propunerea comisiei, nu directiva deja adoptată și implementată. Acum, în ceea ce privește amendamentele domnului Thaler, Ceea ce spune dumnealui este că dacă este posibil, spune în amendamentul sau, dacă este posibil, ar trebui să ajungem la un sistem revizuit definitiv până în 2015, până la finala anului 2015. Mie mi se pare absolut acceptabil și nu am nicio obiecție la această propunere. Doresc să mulțumesc colegilor pentru sprijinul demonstrat și sper să putem vota acest raport cât mai repede posibil. Aș dori să amintesc că vom vota pe data de 9 noiembrie și vom vota în cea de-a doua sesiune plenară din noiembrie. Mulțumesc pentru contribuții, foarte bine. Haideți să trecem mai departe. Ajungem acum la raportul domnului Rapcai referitor la ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Știți și dumneavoastră, așa cum știu și colegii, că am uh, înaintat această propunere în data de 27 septembrie în cadrul acestei comisii. M-am concentrat asupra câtorva amendamente, amendamente la propunerea comisiei. Termenul de depunere a amendamentelor din partea colegilor a trecut deja și au intrat deja 72 de amendamente. Sunt uh, activ în acest Parlament deja de mulți ani și în caz normal, când uh, există atât de multe amendamente, se pare că există un dosar uh, controversat. Însă nu cred că cei care au înaintat amendamente își doresc o controversă. Din cele 72 de amendamente, doar 3 amendamente au o altă orientare decât amendamentele propuse de mine. Așadar, aproximativ 70 de amendamente îmi uh, susțin uh, linia mea proprie și chiar o sublinează mai mult unele dintre ele. Aș dori să descriu și să spun foarte pe scurt care este baza raportului meu, proiectului meu de raport. Am uh, am analizat cu foarte mare atenție analiza de evaluarea de impact venită din partea Comisiei asupra acestui domeniu. Și am ajuns la concluzia că în ceea ce privește concluziile Comisiei, uh, nu sunt diferite de uh, alte concluzii și acest lucru nu ar trebui să ne mire dacă știm, de exemplu, că comisarul care este responsabil pentru uh, subvenții, pentru ajutoare de stat, domnul Almunia, a înaintat o altă propunere comisiei care este diferită de ceea ce și-a dorit majoritatea colegiului. Domnul comisar Almunia a propus ca ajutoarele de stat pentru minele necompetitive să fie oprite în anul 2018 și acest uh, lucru a fost, uh, a fost uh, prezentat și în evaluarea de impact a, a, evaluarea de impact a, a comisiei. Însă, nu, și așadar nu există nici o justificare a datei de anul 2014, așa cum se vorbește în propunerea Comisiei. și um, mai mulți uh, colegi din uh, comisie au uh, susținut însă anul 2014, însă um, cred că nu ar trebui să ne mire faptul că a fost făcută această uh, propunere referitoare la anul 2014. Și eu mi-am dorit și am revenit la propunerea făcută de domnul comisar Almunia. Uh, și o a doua remarcă. Este vorba și ne preocupă aici un uh, dosar legat de competitivitate, de ajutoare de stat. Este vorba de un aspect legat de competitivitate și nu de mediul înconjurător. Aspectele legate de uh, mediul înconjurător trebuie într-adevăr să fie uh, tratate, însă în cadrul respectiv. Aici discutăm despre aspecte legate de ajutoare de stat în momentul în momentul în care vorbim că de uh, contribuția la mediul înconjurător uh, adusă de uh, oprirea ajutoarelor de stat, nu cred că acest lucru este adevărat. Cărbunele reprezintă o materie primă foarte importantă pentru chimie, de exemplu, pentru industria producătoare de um, oțel. În plus, Uh, cred că ajungem, ajungem pur și simplu în situația în care cărbunele produs în Uniunea Europeană va fi înlocuit de cărbune importat. Așadar, nu ajutăm nicicum uh, mediul înconjurător. Așadar, acest aspect legat de mediul conjurător nu are ce căuta în uh, discuția noastră referitoare la ajutoarele de stat. În ceea ce privește prelungirea termenului uh, pentru aceste ajutoare de stat, cred că trebuie să fim foarte atenți. Au fost înaintate anumite uh, amendamente care nu se uh, referă deloc, de fapt, la aceste la aspectele legate de ajutoarele de stat și cred că ar trebui să ne concentrăm asupra acestor aspecte. O a treia remarcă în ceea ce privește ajutoarele de stat și aspectul de, competi- de competiție. Uh, unii spun că nu ar trebui să existe o dată pentru uh, oprirea acestor ajutoare de stat. Doresc să vă reamintesc, Comisia uh, propune faptul că aceste ajutoare ar trebui să se oprească din anul 2014. Domnul Almunia a amintit anul 2018, însă cadrul directivei ar trebui să continue până în anul 2020 26 um, pentru a putea trata diverse aspecte ecologice și uh, sociale. Unii își doresc uh, un termen uh, nelimitat însă și, și din punct de vedere legal acest lucru nu este posibil, deoarece um, Curtea de Justiție, Curtea Europeană de Justiție are o altă părere există decizii clare potrivit cărora ajutoarele de stat trebuie să fie uh, degresive și să existe un, o perioadă de timp uh, anume. Așadar, nu poate exista o directivă cu aplicare nelimitată. Desigur, uh, anul 2026 reprezintă un an teoretic, un termen teoretic, deoarece uh, ajutoarele de stat au un caracter special. Este vorba de bani publici care merg către uh, anumite întreprinderi. Deci este, putem vorbi de o așa numită sancționare pozitivă a acestor întreprinderi. Și trebuie să ne gândim și la uh, aspectul că în momentul în care se opresc aceste ajutoare, poate nu vor mai exista întreprinderile uh, respective. Și atunci ne putem întreba cum vom putea finanța, cine va uh, rezolva apoi aspectele legate de mediu. Și ajungem aici și la uh, aspectul legat de uh, locurile și asigurarea locurilor de muncă. O altă remarcă, doamna Sharon Bowles, în acord cu mine, a cerut comisiei jurii un aviz referitor la temeiul juridic ales de către Comisia pentru această propunere. Cred, dacă nu mă înșel, Comisia se referă la articolul 107. Uh, ajutoare sunt posibile dacă sunt hotărâte de către uh, Consiliu, însă acest lucru nu, nu înseamnă că Parlamentul este consultat. Consiliul a hotărât într-adevăr că Parlamentul trebuie consultat, însă este hotărârea și decizia Consiliului. Și întrebarea uh, pe care ne-am pus-o noi este dacă nu trebuie oricum consultat Parlamentul pe baza articolului 109. În ceea ce privește regulamentul uh, din anul 2002 uh, referitor la ajutare de stat, acolo sunt uh, amintite două articole. Temeiul juridic este constituit de două articole. Și din partea Comisiei Jurii am primit confirmarea că avem nevoie de un temei juridic lărgit. Așadar, înainte să ajungem în plenară, cred că trebuie să votăm și asupra temeiului juridic și apoi asupra raportului. Și o remarcă finală, doamnă președinte. Am, ne-am gândit să organizăm în mod preventiv o întâlnire a raportorilor din umbră. Este relativ uh, dificil să punem de acord uh, calendarul tuturor colegilor, însă am uh, luat contact cu toți colegii. Uh, după părerea noastră, nu este nevoie să avem o nouă formulare în acest uh, text. Întrebarea care se pune este, suntem de acord cu această, uh, una sau cu altă uh, propunere care se referă în cele urmă la aceeași uh, temă. Nu este atât de important dacă vom adopta propunerea A, B sau C. Sunt uh, pregătiți să renunț la anumite propuneri pe care le-am făcut eu uh, Um, dacă astfel uh, anumiți colegi vor fi uh, mulțumiți în ceea ce privește propunerile făcute de ei. Și am discutat aceste aspecte deja cu raportori din umbră și uh, datorită faptului că nu propunem noi formulări și datorită faptului că 95% din amendamente urmează um, linia mea, o să fac o propunere pe care o voi transmite raportorilor din umbră și care pot să-mi transmită la rândul lor uh, comentariile lor și cred că astfel vom ajunge la un uh, compromis. Poate nu va, fi, va exista un uh, consens în întreaga comisie, de exemplu în ceea ce privește anii 2014 sau 2014, 2018, cred că în acest domeniu nu există uh, un compromis, deoarece vorbim despre locuri de muncă și dispariția locurilor de muncă. Deci, ori ești uh, angajat, ori uh, ești șomer. Așadar, <laughs> cred că trebuie să ne uh, hotărâm ce dorim. Este important așadar să avem o hotărâre uh, esențială, fundamentală inițial și de aceea nu cred că trebuie să, să, ne, să avem întâlnirea de mâine cu raportorii din uh, umbră, deoarece uh, am lucrat foarte mult în pregătirea acestei poziții. Vă mulțumesc. Okay, well, thank you very much. I think that was a very clear and um, uh, Mulțumesc. Cred că a fost o prezentare foarte clară care ne-a arătat foarte bine care este poziția domnului raportar um, din partea grupului ALDE, raportorul din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte succintă, deoarece grupul ALDE susține propunerea venită din partea Comisiei Europene. Așadar, nu suntem de acord cu schimbările propuse de domnul Rapcai și trebuie să spun că, prin definiție, nu vom susține niciunele din amendamentele propuse care merg chiar mai departe decât lucrurile propuse de domnul Rapcai. Și recunosc că nu putem schimba lucrurile peste noapte și, într-adevăr, nu este, o problemă cu ă, cu, nu este o problemă cu care ne confruntăm doar de ieri. Am discutat despre uh, această problemă de decenii și cred că acest sector a avut timpul suficient pentru a întreprinde uh, reforme. Uh, în anumite uh, țări s-au întreprins aceste reforme și așadar cred că nu ar fi corect să-i penalizăm pe cei care și-au făcut temele de acasă și să-i susținem pe cei care nu au făcut acest lucru. De asemenea, cred că în aceste timpuri de criză economică trebuie să ne gândim foarte bine unde ne investim uh, fondurile financiare și întrebarea care se pune, ne dorim să plătim pentru greșelile trecutului sau ne dorim să investim în viitorul Europei pentru a aborda provocările actuale. Așadar, susținem propunerea Comisiei, deși chiar și această propunere reprezintă, după părerea noastră, un compromis. Însă, după părerea noastră, este un compromis acceptabil și de aceea nu acceptăm alte modificări. Vă mulțumesc. Domnul Clute, acum, în, din partea grupului GUE. Da, vă mulțumesc. Aș dori să uh, susțin linia urmată de domnul uh, Rapcai. Um, după părerea mea, uh, eu mi-aș dori an, uh, amintirea anului 2020, însă dacă există argumente foarte bune, atunci uh, pot să susțin și anul 2018. Și sunt de acord și cu renunțarea la întâlnirea de mâine cu raportorii din umbră. Poate ar trebui să explic puțin situația mea în ceea ce privește anul 2018. Um, în uh, Germania există un acord între industria exploatoare de cărbuni și uh, politică um, de renunțare la ajutoarele de stat începând uh, cu anul 2018 și acest acord politic a fost încheiat în anul 2006 un rol foarte uh, important a fost uh, perioada de, de sprijinire, de existență acestor ajutoare de stat de, de 8 ani între uh, 2002-2010 și 2010 și 2018. A fost foarte important să existe însă acest uh, sprijin din partea statului până în anul 2018. Aș dori să atrag uh, atenția și asupra unui alt aspect, aspect Um, exploatarea minieră nu trebuie privită doar din punctul de vedere al competitivității. Cărbunele reprezintă o materie primă pe termen lung. Și uh, are un rol foarte important și va avea un rol foarte important în cadrul industriei chimice și de aceea este foarte important să avem o uh, asigurare politică a existenței acestei, acestui domeniu industrial și în plus trebuie să existe și o asigurare a ajutoarelor de stat în ceea ce, pentru acest sector. Nu este important faptul că din cărbune se produce uh, energie. Într-adevăr, cred că trebuie să renunțăm la acest lucru, trebuie să găsim noi resurse uh, de, de energie, însă trebuie să avem în continuare acces la această materie primă. Și această poziție a Uniunii Europene există deja, este afirmată deja în anul 1995. Rezervele de cărbuni se estimează că vor exista pentru alte câteva sute de ani și de aceea sunt foarte importante pentru noi. Vă mulțumesc. Domnul Langen? Vă mulțumesc din partea creștin-democraților. Pot să spun că sprijinim în totalitate raportul domnului Rapca. Există anumite diferențe minore pe care cred că le vom clarifica fără probleme. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc domnului raportor și uh, propunerea dânsului de a înainta uh, propuneri de compromis. Uh, cred că în cadrul acestei uh, propuneri nu se va vorbi, nu se va ajunge, nu se va aminti anul 2020. Uh, Cred că cel mai important punct în cadrul acestui raport este că, în primul rând, discutăm un aspect de competitivitate. Aici comisia trebuie să decidă și comisarul responsabil, domnul Almunia, a propus anul 2018 pe baza unui studiu științific. De ce comisia nu a preluat această propunere, nu pot să înțeleg. Și cred că este vorba de uh, argumentarea falsă care se uh, folosește în această propunere. Aici se vorbește de motive legate de mediul înconjurător. Întotdeauna sunt amintite asemenea motive legate de mediul înconjurător, însă în acest caz discutăm de uh, aspecte competitivitate. Discutăm cât de mult uh, put, se pot folosi mijloace financiare naționale pentru a asigura un proces rațional uh, de, uh, renun- de renunțare la ajutoare de stat. Și această uh, întrebare am, la această întrebare am răspuns întotdeauna din punct de vedere al aspectelor legate de competitivitate. Și sunt deja membru în această comisie de 16 ani. Și din această perspectivă am uh, tratat tot timpul aceste uh, probleme. Așadar, aș lansa din un nou apel și în cadrul acestui, acestei uh, discuții să acceptăm uh, opinia domnului uh, Almunia și să sprijinim această opinie. Trebuie să spunem trebuie să acceptăm așadar anul, anul 2018 care garantează existența acestor ajutoare de stat pentru alți 8 ani în ceea ce privește uh, relevanța climatică, este foarte greu să vedem care este impactul uh, industriei uh, miniere. Exploata- cărbunii care sunt exploatați în Uniunea Europeană vor fi înlocuiți de cărbunii importați poate din Canada sau din Australia. Așadar, um, centralele termice care funcționează pe bază de cărbuni nu își vor înceta activitatea datorită faptului că o exploatare minieră în Germania va fi oprită. Știm într-adevăr că nu sunt puține statele care exploatează și folosesc cărbune pentru uh, producerea de energie și de aceea fac un apel la colegi să sprijine propunerile domnului Rapcai. Doamna Swinburne, vă mulțumesc și Aș dori să uh, înaintez remarcile domnului Strecek, care nu poate fi uh, de față astăzi. Și dânsul um, sprijină amendamentele făcute de domnul Alde. În ceea ce privește remarcile făcute de uh, colega de la ALDE, într-adevăr, uh, discutăm despre competitivitate. Și uh, Raportul trebuie, poate, fi susținut, poate fi susținut în forma în care este, însă a dori să sprijine din nou aspectul important al competitivității. Vă mulțumesc. Doamna de Gauzes. Da, vă mulțumesc. Mă voi exprima numele socialiștilor uh, spanioli. După cum știți, avem un membru în această comisie care, din păcate, a trebuit să părăsească Parlamentul European pentru a deveni ministru în Spania. Delegația spaniolă susține cu fermitate raportul domnului Rapcai. După părerea noastră, este vorba de un raport rezonabil, care dă dovadă de simț de răspundere și care uh, aduce un răspuns situației critice a cărbunelui în țara noastră carbonele fiind o sursă de energie. De aceea, nu pot decât să vă exprim sprijinul socialiștilor spanioli față de raportul domnului Rapcai. Noi am prezentat totuși o serie de amendamente în care vrem să subliniem anumite elemente. Mai întâi, trebuie să se pună mai, accentul mai mult pe importanța surselor de energie uh, autohtone în uh, Uniunea Europeană. Da, se vorbește aici despre cărbune. Cărbunele care este o sursă de energie uh, specifică pentru anumite țări. Iată, deci un punct de plecare pentru a putea examina în ansamblu această chestiune de ajutare de stat. În al doilea rând, plecăm de la premisa că ajutoarele de stat Trebuie, așa cum spune și domnul Rapca în raportul său, ajutarele acestea trebuie să se mențină nu numai pentru uh, durata până când se vor închide minele, ci și după, ulterior, pentru a vedea care vor fi uh, activitățile economice ce se vor dezvolta pentru a înlocui aceste mine. Bineînțeles, e nevoie de ajutoare pentru cercetare, pentru reconvertirea uh, uh, siturilor și a minelor în industrii curate. Și, în plus de aceasta, în raportul domnului Rapcai uh, se evocă termenul 2018. Noi am fi dorit 2020. Ar fi bine ca în raport să existe și câteva mențiuni referitoare la dumpingul uh, social. Bineînțeles, se evocă condițiile sociale, de protecția mediului, competitivitate și așa mai departe. Însă, cărbunele importat, bineînțeles, beneficiază de o anumită formă de dumping social. Și, în plus de aceasta, se uh, menționează ideea că e nevoie de o rezervă strategică în uh, Uniunea Europeană, iar cărbunele poate fi o astfel de uh, rezervă strategică. În plus de aceasta, e nevoie de o producție minimă de cărbune care să continue să existe în cazul în care va exista la un moment dat o criză energetică în Uniunea Europeană. Pentru că în momentul în care o mină este închisă, uh, ea nu mai poate fi redeschisă și relansată. De aceea ar fi bine să considerăm și această opțiune, să există anumite mine care să, încă, să rămână deschise pentru a putea avea această rezervă strategică. Ok, um, uh, I... Bun, uh, am, uh, nu o să fac uh, prea multe observații cu privire la această dezbatere, pentru că sunt și în calitate de președinte aici, dar am câteva uh, observații foarte clare care coincid și unel, cu unele viziuni exprimate deja. Evident că trebuie să susținem locurile de muncă și reconversia profesională, dar trebuie să știm că este o a șaptea derogare acordată acestui sector. Uh, și nu putem continua în cadrul politicii de uh, competitivitate să uh, oferim scutiri pentru producția de combustibili fosili, pentru că în acest Parlament există o politică de schimbări climatice. Și înțeleg că metodologia dumneavoastră este cu totul uh, alta. Domnule Langen, vă rog să nu mă întrerupeți, spune președinta. Cred de asemenea că trebuie să susținem o dată credibilă și cred că aici putem ajunge la un compromis, domnule Radcai, cu privire la date. Eu aș fi dispusă să accept o dată mai timpurie dacă dumneavoastră nu doriți să ștergeți referințele la uh, diminuarea schimbărilor climatice și planurile de închidere la finalul perioadei. Și de asemenea trebuie să ne gândim și la conversia la energie curată care este o problemă în ceea ce privește schimbările climatice. Iar dacă ne concentrăm pe problema uh, competitivității, este într-adevăr important ca ajutorul pe care îl oferim acestor mine să nu devină sursă de concurență neloială pentru acele țări care nu subvenționează producția de cărbune și, prin urmare, nu uh, produc combustibili uh, fosili ieftini. Sigur că și aici există competitivitate cu producția de surse de energie mai curate. Deci, oricum am privit problema, este o problemă de competitivitate și are și o dimensiune de mediu. Deci, după cum am spus, sunt deschise cu toate acestea să găsim o cale rațională de a, a analiza problema. Nu vrem să lăsăm oamenii șomeri, dar trebuie să analizăm propunerea comisiei astfel încât să se înțeleagă că ne gândim la o dată pentru închiderea minelor și că dacă nu închid și totuși sunt profitabile, trebuie să plătească înapoi uh, ajutorul primit de la stat. Asta este o concluzie foarte logică pentru mine, deci, prin urmare, cred că putem ajunge la un compromis. Uh, nu știu neapărat dacă cu privire la dată, dar cred că raportorii și raportorii din umbră vor uh, analiza aceste probleme și nu vor șterge referirile care fa, uh, cu privire la schimbările climatice și la cererea de a închide minele. Dar politica trebuie să existe pentru că în final să vorbim despre închidere. Mulțumesc. Acum dau uh, sunt din nou președinte și dau cuvântul înapoi raportorului. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Acum o să mă adresez dumneavoastră în calitate de membru acestei comisii și nu în calitate de președinte. Da, întrebarea se pune ce înseamnă uh, rezonabil și rațional în momentul în care discutăm despre date și despre cei care sunt afectați, pentru a spune un, un lucru clar. În momentul în care uh, spuneți că există o relevanță legată de mediu, desigur, orice uh, uh, resursă fosilă are o relevanță de mediu. Însă, dacă se pune această, dacă se oprește, se oprește uh, exploatarea de producția de cărbuni în țările precum este România și Spania și așa mai departe, eu pot să vă spun din uh, experiența mea că fiecare kilogram de cărbune care nu este produs în țările respective va fi înlocuit de un kilogram de cărbune adus din alte țări. Așadar, nu va, va exista un efect zero în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Și putem să discutăm dacă se poate aminti așa ceva în cadrul uh, considerentelor, de exemplu. Dacă uh, amintim asemenea referințe la aceste uh, considerente, atunci trebuie să amintim și faptul că nu uh, important este doar procesul de producere de energie, ci și Uh, important, este important și asigurarea resurselor uh, energetice în general. Și uh, afirm din nou, cărbunele nu aparține trecutului. Cărbunele este foarte important în acest moment și va fi și mai important pe viitor, indiferent de ce se afirmă de unii și de alții. Spre deosebire de uh, petrol și de gaz, cărbunele uh, reprezintă în continuare o materie primă importantă și va fi și pe viitor. Și cine afirmă un lucru contrar demonstrează pur și simplu faptul că nu știe despre ce vorbește. Și dacă vom reuși prin ajutorul uh, tehnologiilor europene ca la uh, Uh, producția de cărbune și la producerea de uh, energie din cărbune să uh, progresăm, atunci cred că ne putem afirma în continuare rolul de lider în ceea ce privește producția energetică pe plan mondial și, în plus, contribuim la protejarea mediului înconjurător. În plus, când spuneți că unii nu și-au făcut temele de acasă și nu au nu au întreprins reformele necesare. Însă aici uh, trebuie să uh, ne dăm seama de ce, la ce scară vorbim. Este mai ușor să, reduci, să ajungi la zero locuri de muncă de la 200.000 de locuri de muncă sau de la 600.000 uh, de locuri. În Germania am ajuns la 20.000 de locuri de muncă de la 600 de mii de locuri de muncă și poate acum puteți spune, păi acești 20 de mii de oameni nu mai sunt atât de importanți, putem renunța imediat la aceste locuri de muncă. Însă nu putem afirma acest lucru pur și simplu și să ignorăm aspectele sociale. Și acest lucru este valabil nu, nu doar în Germania, ci și în Spania. Și Uh, am fost în Spania și am văzut exact care este uh, situația din Spania și voi merge uh, și în viitor în Spania pentru a vedea exact care este situația acolo. Și tocmai pentru a demonstra că nu mă interesează doar care este situația din Germania, țara mea, țara mea natală. Așadar, Poziția mea este uh, cea de a susține uh, poziția expertului din partea Comisiei, domnul Almunia. Și în plus, uh, amintesc și în raportul meu aspectul foarte important al degresivității ajutoarelor de stat. Aceste ajutoare de stat trebuie într-adevăr să, fie, să devină din ce în ce mai mici, să fie reduse. Și Uh, cunosc această dezbatere încă din anul 2002, când am fost din nou uh, raportor uh, pe, pe această temă. Însă și atunci am, a, a existat, unii, unii și-au dorit oprirea cât mai rapidă a acestor ajutoare de stat, alții și-au dorit uh, asigurarea uh, nelimitată a acestor ajutoare de stat. Uh, în acest moment susțin însă și am fost tot timpul de părerea că aceste ajutoare de stat trebuie să fie uh, degresive. Și uh, să nu dureze uh, prea mult și am discutat încă din 2002 ce înseamnă acest lucru să nu dureze prea mult. Am uh, discutat pe atunci de o durată de 8 ani. Uh, și durata de 8 ani uh, a fost o, o durată care a fost folosită și în alte sectoare industriale, de exemplu în sectorul uh, de uh, construcții de nave. Diferența față de regulamentul care acum expiră este următoarea. În în regulamentul actual nu se amintește de fapt niciun termen în care nu vor mai exista ajutoare de stat. În noul regulament însă se amintește un asemenea termen și propunerea mea este de uh, să se amintească anul 2018. Acum, în ceea ce privește uh, aspectul legat de competitivitate, de concurență. Doamnă președinte, în calitatea dumneavoastră de uh, membră acestei comisii, trebuie să înțelegeți următorul uh, lucru. În ceea ce privește ajutoarele de, uh, rest, de, uh, restructura, de restructurare a, un, a unei uh, întreprinderi. În o întreprindere care uh, prin intermediul ajutoarelor de stat trebuie să se restructureze și reușește acest lucru, nu este întotdeauna obligată să plătească înapoi în întregime aceste ajutoare uh, primite de la stat. Așadar, în anumite, uh, în ceea ce privește uh, anul 2018, nu sunt pregătit să accept niciun uh, compromis, deoarece situația este foarte serioasă în ceea ce privește uh, exploatările miniere din România, Germania și Spania, de exemplu. Însă, um, în rest, voi face o propunere pe care o voi înainta raportorilor din umbră și vom vedea cum vom ajunge la un uh, compromis. Vă mulțumesc. Very, briefly, because we do need to move on. Very briefly, Chair. Foarte scurt, doamnă președinte. S-ar putea să nu fim de acord cu privire la chestiunile politice, dar nu accept sugestia că poziția noastră ar duce automat la uh, șomaj și că oamenii ar fi concediați. Dumneavoastră, ca și membră a Comisiei, ați spus foarte clar, este cea de-a șaptea decizie de prelungire a termenului. Nu este o problemă care a apărut ieri și nu putem spune că, pentru că ne opunem extinderii uh, acestui termen, uh, uh, șomajul care ar apărea ar fi vina noastră. Îmi pare rău dacă am luat o asemenea decizie pentru sectorul bancar, să subvenționăm decenii la rând sectorul bancar, dacă e vorba de o industrie pentru viitor, deși nu sunt de acord nici cu lucrul acesta, dar dacă este o industrie pentru viitor, atunci ea nu trebuie să aibă nevoie de subvenții decenii la rând. Da, am avut o dezbatere foarte animată și cred că planurile noastre cu sectorul financiar nu este să uh, îl impozităm, așa că nu putem discuta despre asta, nu o să le dăm subvenții. Da, o scurtă remarcă. Subvențiile uh, pentru sectorul uh, cărbunelui sunt mult mai mici decât uh, ce am investit în salvarea sectorului bancar. Mulțumesc. Da, această comparație nu este una foarte bună, pentru că am subvenționat cu miliarde de lei uh, sectorul financiar, dar intenționăm să și recuperăm, recuperăm acești bani. Bun, cred că dezbaterea a fost una foarte bună. Se va vota pe 9 noiembrie și se va discuta în a doua sesiune plenară. Cred că raportorul a răspuns la foarte multe din discuțiile ridicate și sunt sigură că veți încerca să găsiți uh, unele compromisuri. Acum să trecem mai departe la raportul domnului Stolojan privind amendamentele, modificarea directivelor 98 pe 78 în ceea ce privește supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar. Uh, Mrs. Chairwoman, we have on the... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Avem pe masă o propunere de modificare a trei directive cu privire la supravegherea suplimentară uh, este uh, directiva de bază 2002 pe 87, care se concentrează pe supravegherea suplimentară a entităților, a conglomeratelor financiare și apoi mai avem alte două directive, unu, una care se referă la supravegherea suplimentară a grupurilor de asigurare, și directiva 2006 pe 48 referitoare la instituțiile de credit. De fapt, vorbim despre grupuri financiare cu modele de afaceri care combină furnizarea de servicii și produse în sectoare diferite ale piețelor financiare. Grupuri care combină bănci, uh, asigurări, uh, companii de uh, administrare a activelor. Obiectivul acestor directive modificate de propunerea de directivă este să controleze riscurile potențiale apărute ca urmare a utilizării de capitaluri multiple și riscurile asociate cu complexitatea acestor grupuri, cu gestionarea lor, concentrare, de, conflicte de interese și contaminare când directiva 2002 pe 87, care este directiva de bază ce introduce supravegherea suplimentară la nivel de grup, când această directivă a fost adoptată, s-a intenționat să existe o revizuire după mai mulți ani și Comisia Europeană intenționează să facă această uh, revizuire în două etape. Prima se referă la uh, propunerea actuală de directivă care se axează pe aspectele tehnice cele mai urgente ce au rezultat dintr-o serie de consultări cu societăți de asigurare, cu societăți bancare, ținând seama de rezultatele uh, apărută și așa mai departe. Și există o a doua etapă care va fi elaborată uh, în continuare anului 2010 și poate și anul viitor, care ține seama de o revizie mai fundamentală pentru a se axa pe domeniul de aplicare, aspecte legate de capital și așa mai departe. Cele mai importante schimbări propuse în această propunere de directivă sunt următoarele. Prima este aceea de a încerca să evităm unele lacune apărute în directivele anterioare. De fapt, problema a fost că există dispoziții și uh, puteri ale autorităților de monitorizare care se aplică grupurilor uh, conglomeratelor financiare, însă din perspectivă sectorială. Când grupurile de asigurare sau grupurile bancare își schimbă clasificarea, ca urmare a achiziției unei alte companii din alt sector, și sunt clasificate acum ca um, companie uh, holding financiar mixt, se pare că directivele actuale lasă uh, un, o lacună în ceea ce privește deplasarea supravegherii la acest, uh, no, aceste noi holdinguri financiare mixte uh, aplicând puterile de supraveghere a grupurilor financiare sau de asigurări. Există de asemenea o definiție mai bună a coordonării autorităților competente relevante responsabile cu supravegherea, fiindcă, de obicei, când într-o țară există autoritate bancară, există și autoritate de asigurare, uh, autoritatea Ministerului Finanțelor, în funcție de organizarea fiecărui stat. Și ideea este să realizăm o mai bună coordonare și să vedem cine va supraveghea acest gen de conglomerate financiare care au activități în toate sectoarele, bancar, investiții, asigurări și așa mai departe. The second big change is regarding identification. A doua schimbare majoră se referă la identificarea conglomeratelor financiare și aici dispoziția cea mai importantă este aceea de a include în toate circumstanțele societățile de administrare a activelor. De fapt, directivele existente uh, oferă posibilitatea de a include aceste societăți, dar ea nu este obligatorie și nu este explicat foarte clar uh, uh, pe ce criterii se iau asemenea decizie. Există de asemenea și o dispoziție pentru emiterea de linii directoare cu privire la forma în care să se aplice posibilitatea de um, opțiune de derogare pentru grupe, grupurile mari. Ideea este de a permite o mai bună identificare bazată pe risc a conglomeratelor financiare și de a evita situația în care, de exemplu, grupurile mai mici sunt incluse în aceste supravegheri suplimentare și alteori uh, grupuri foarte mari beneficiază de această opțiune de derogare. Există și alte modificări, cum ar fi actualizarea definițiilor sau îmbunătățirea sau simplificarea mai degrabă a metodei de calcul a capitalului la nivelul conglomeratului. Și, după cum știți, avem deja o, noi autorități europene uh, cum ar fi Autoritatea Europeană pentru Sistemul Bancar, Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale și în directivele existente referitoare la supravegherea suplimentară a conglomeratelor financiare, trebuie să se facă referire și la aceste noi autorități europene, pentru a spune foarte clar că aceste autorități au dreptul de a emite linii directoare cu privire la această formă de supraveghere. Uh, din cât am putut identifica eu anumite aspecte referitoare la această propunere, avem, după cum știți, directiva privind solvabilitatea 2, referitoare la activitățile de asigurare și reasigurare, care ar trebui pusă în aplicare de câte statele membre începând cu 2012 și se pare că în propunerea de directivă nu se face referire la această directivă Solvabilitate 2, care trebuie și ea adaptată la modificările propuse de Comisia Europeană referitoare la cele două exist uh, directive existente. Există și câteva aspecte referitoare la mediere pentru includerea sau excluderea unei entități în sau de pe lista de entități supravegheate suplimentar. Uh, Problema este că dacă o autoritate hotărăște să includă sau să nu includă o asemenea societate și există uh, și alte păreri cu privire la acest sens, există un anumit mecanism de acest gen. Apoi este vorba și de sarcina de coordonare a autorităților responsabile de supraveghere. Informațiile recente pe care le am de la diverse întâlniri de la nivelul Consiliului, fiindcă Au avut câteva, deja loc câteva întâlniri la nivelul Consiliului cu privire la această propunere de directivă. Deci, în urma acestor informații, se pare că nu există aspecte controversate la nivelul Consiliului, așadar. și, prin consultări cu unele state membre, am fost informat că mai multe state membre au cerut Consiliului să prelungească termenul pentru impunerea în aplicare la nivelul statelor membre. Eu voi continua lucrările și în noiembrie, împreună cu raportorii din umbră, pentru a pregăti raportul poate pentru finalul lunii noiembrie. Mulțumim, domnule Stolojan. Uh, ascultăm acum raportorii, doamna Skinner, din partea, domnul Skinner din partea socialiștilor. Mulțumesc și mulțumesc și domnului Stolojan pentru observațiile făcute. Este foarte util să auzim observațiile noastre înainte de a începe să lucrăm împreună și sunt de acord că trebuie să punem accentul pe acest raport în mod deosebit. Uh, îmi amintesc de o, o corporație de asigurări foarte mare care funcționa la nivel european atât ca societate separată de asigurare și uh, pretindea că are și titlul de grup și existau îngrijorări cu privire la faptul dacă aceste uh, companii uh, de uh, tip holding există sau nu. Este o problemă foarte recentă și lacunele sunt foarte clare de văzut acum. Într-adevăr, cred că uh, o să plătim foarte mult dacă nu vom putea supraveghea așa cum trebuie aceste conglomerate foarte mari. Asigurările Fondurile reprezintă un singur aspect. Eu mă interes, pe mine mă interesează și sectorul bancar și așa mai departe. Deci salut uh, pre, propunerea Comisiei de până în prezent de acoperirea acestor lacune. Se pare că reușim să ne mișcăm suficient de repede, dar ar fi bine, poate, acum să așteptăm să vedem uh, revizuirile chestiunilor mai ample. Nu e vorba că nu vrem altceva, ci că poziția înțeleaptă ar fi să ținem seama de implicații, pentru că multe din aceste corporații din sectorul financiar sunt complicate. Trebuie să ținem seama de acest lucru și să acționăm ca atare. Prin urmare, cred că rolul Parlamentului este de a analiza amendamentele așa cum sunt ele și, dacă nu apare o chestiune semnificativă și periculoasă, atunci Cred că ar trebui să adoptăm uh, poziția Comisiei. Cred că e unul din acele rapoarte în care putem uh, colabora foarte bine. Vă susțin, la fel cum uh, am făcut și în cadrul negocierilor pentru Omnibus 1, unde s-au uh, realizat niște schimbări foarte importante, pentru că rolul meu ca raportor în domeniul AOPA privind supravegherea serviciilor financiare mi-a dat indicații clare cu privire la ceea ce era necesar pentru diferența dintre ceea ce facem direct și ceea ce trebuie făcut și indirect și îl văd pe Sven în spatele meu și mi-amintesc că mulți am înțeles atunci că trebuie să lucrăm împreună, să facem un comitet mixt în acest sens. Asta este în legislația pentru pachetele uh, de servicii financiare și cred că acest lucru va lucra un rol esențial. Prin urmare, trebuie să subliniem același lucru și în raportul de față. Este evident că sunt uh, lucruri care se vor suprapune cu asigurările, cu capitalul, cu sectorul bancar. Uh, și o să avem un lucru care nu e nici una, nici alta. Trebuie să știm, uh, să analizăm bine lucrurile și să aducem specialistul potrivit. Acesta este un element critic, să rămânem un mediu financiar stabil și să ne păstrăm sănătatea mentală până la urmă. Deci, uh, din perspectiva mea, activitatea comitetelor și a agențiilor este foarte importantă în acest sector al Comitetului Comun și o să vă uh, ajut să găsim resurse și idei pentru uh, îmbunătățirea acestui rol. Mă tulbură puțin zvonurile cu privire la faptul că angajamentul nu este la fel din partea celor uh, care lucrează în marea piață și în marea arhitectură acestor supravegheri, uh, autorități de supraveghere. Cred că rolul nostru ca parlamentari este să ținem oamenii în mijlocul problemei și să ne asigurăm că ei vin cu idei noi cu privire la tratarea acestor sectoare. Deci aștept cu nerăbdare colaborarea cu dumneavoastră pentru a ne asigura că angajamentele pe care ni le-am exprimat deja pot uh, ajunge la un rezultat optim. Mulțumesc! Uh, thank you. I Mr. Giggold on behalf of the Greens. Mulțumesc, doamna Giggold, în numele verzilor. Thank you. Um, well, uh... Domnul Giggold. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, mai întâi este foarte interesant că după 8 ani de zile am reușit să identificăm lacunele și împărtășesc cele spuse până în prezent, faptul că Comisia a marcat anumite elemente importante pe care nu ar trebui să le sprijinim. Însă mai sunt câteva elemente pe care aș dori să le evoc în acest context. Mai întâi, în proiectul de document, um, autorit ESMA nu a fost absolut deloc menționată în uh, document și împărtășesc uh, cele spuse și de domnul Skinner în momentul în care discutăm despre comis quartetul mixt și rolul acestuia. Ei bine, rolul acestuia trebuie să fie mai puternic, mai puternic în contextul acestei directive. Noi am mai avut această discuție înainte și am senzația că această discuție merge în continuare la nesfârșit. Deci iată că acum avem ocazia să avem o nouă uh, un piesă legislativă, un nou document legislativ și uh, nu văd de ce din nou trebuie să rediscutăm acest punct. Nu mi se pare logic Uh, ceea ce uh, statele membre cer uneori, cel puțin anumite state membre. Apoi, dorința noastră de transparență în cazul uh, acestor conglomerate financiare. Ei bine, trebuie să uh, includem aceste conglomerate financiare și uh, obligația de transparență în această directivă cadru. Uh, bineînțeles, Punctele acestea sunt toate foarte interesante și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm împreună cu dumneavoastră la redactarea raportului. Mulțumesc, doamna Swinbolt. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, nu pot decât să fiu de acord cu cele spuse de colegi până în prezent. Documentul comisiei este unul foarte bun și avem deja o bază foarte bună de plecare. Trebuie să definim foarte clar natura acestor conglomerate financiare și este, de fapt, un prim test pe care va trebui să-l uh, treacă, să-l reușească acest comitet, uh, comitet mixt pentru conglomerate financiare. Și uh, ar trebui să ne referim cât mai des la munca depusă de acest comitet mixt. Deci, cu siguranță aveți susținerea noastră în ceea ce privește redactarea uh, documentului și modul în care cele trei autorități activități, cele trei comitete vor trebui să colaboreze pe viitor. Dacă nu există această coordonare, dacă nu există această muncă comună, atunci ne vom confrunta cu dificultăți. Pentru că avem uh, în cadrul uh, structurii la Lamfalusie, avem această structură cu trei piloni. Deci uh, nu pot decât să susțin comentariile făcute de domnul Skinner. Apoi, uh, într-adevăr, sunt de acord cu faptul că nu putem lăsa ESMA în afara acestui document. Această uh, autoritate trebuie să fie menționată. Iată un punct important. Deci trebuie să ne asigurăm că, pe de o parte, toate cele trei comitete funcționează corect, în mod uh, pozitiv, cu spirit de uh, conlucrare și uh, trebuie să ne menținem spiritul critic față de munca depusă de aceste trei comitete. Deci, vă mulțumesc pentru atenție. Doamna președinte, foarte bine, dau acum cuvântul din nou raportorului nostru pentru a răspunde la uh, anumite uh, elemente. Roman, uh... Mulțumesc, doamna președinte. Uh, mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și colegilor care au luat cuvântul. Sunt de acord cu faptul că trebuie întărit rolul comitetului mixt. Și de asemenea sunt de acord și cu propunerea, uh, propunerile care au fost înaintate aici. Good, okay, so that means that... Mulțumesc foarte mult. Deci, în principiu, raportul dumneavoastră uh, va fi uh, dezbătut în ianuarie. Îl putem vota uh, în, pe 21 martie în comisie, după care ajungem plen. Foarte bine. Deci vom avea ocazia să mai intervenim pe tema uh, acestui document. Foarte bine, colegi. Acum putem să trecem mai departe. E cam de vreme, nu, încă nu e toată lumea în sală. Suntem cu 10 minute în avans față de orarul prevăzut. Trecem acum la procedurile legislative existente. 6 raportori, 14 raportori din umbră. Aș vrea să utilizez timpul în mod eficient. Uh, dar sunt îngrijorată de faptul că raportorii noștri încă nu sunt în sală. Poate aș putea să rog colegii să-și sune la rândul lor colegii raportori să vedem când ajung în sală, în așa fel încât să vedem când vom putea începe. Okay. Yeah, okay. Well, maybe we should start. So, colleagues, we, we will start at 11 because I just don't have enough rapporteurs. Bun, o să începem, o să începem la 11, deoarece nu sunt suficienți raportori. Așadar, avem câteva uh, minute. Știu că doamna Col a sosit, doamna Fel, doamna... Însă lipsesc uh, raportorii din umbră. Există, sunt câțiva prezenți, însă nu toți. Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile uh, pentru că o să începem. Avem doar 90 de minute la dispoziție pentru a trata acest pachet de propuneri privind guvernanța economică, un pachet care este foarte complex. Colegii au sosit, avem șase raportori, 14 raportori din umbră și cred că și alți membri vor dori să intervină în dezbateri. Prin urmare, vă propun să îi lăsăm pe fiecare raportor să vorbească timp de 5 minute, o să-i cronometrez ca să putem uh, da tuturor ocazia să participe la dezbatere, după care dau cuvântul raportorilor din umbră, cam 3 minute fiecare, și vom reveni la raportori pentru încă două minute și jumătate ca să încheie subiectul. Sigur o să încerc să dau cuvântul și altor colegi care doresc să intervină. Haideți așadar să începem. Primul raport este al doamnei Wortman Kuhl privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice. Doamna Wortman Kuhl, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Doamnă președinte. În ceea ce privește Parlamentul, suntem la începutul unui uh, proces legislativ privind șase propuneri referitoare la guvernanța economică, dar pentru Parlament nu este un punct de pornire, pentru că am lucrat deja foarte mult în cadrul, mai ales a uh, raportului of the report of, uh, Mrs. Diogo Feio și a doamnei Diares. Deci, nu începem de la zero. Avem câteva puncte pe care putem să ne bazăm discuția. Însă procesul în care ne aflăm este unul destul de bizar, pentru că dacă citim ziarele și uh, vedem uh, activitatea grupului operativ, e ca și când săptămâna viitoare vom ajunge la final, ca și când discuțiile s-au încheiat, de parcă um, totul s-ar fi terminat. Uh, și toți uh, președinții grupurilor politice au făcut declarații foarte clare în ultima sesiune plenară, pentru că acum rolul Parlamentului nu a prea fost inclus în acest proces al grupului operativ. Și e foarte bine că acum, după la tratatul de la, Lisab- tratatul de la Lisabona, s-a spus clar că există patru uh, propuneri de colegislare în cadrul acestui proces și ne-am întâlnit deja cu raportorii uh, și suntem hotărâți să ne asumăm rolul în cadrul discuțiilor și pe baza discuțiilor cu colegii să elaborăm niște poziții comune. Mi se pare că este un punct important de plecare. Dar dacă vrem să ne jucăm rolul, este important să ținem uh, seama de un proces accelerat, mai ales la început, fiindcă nu este clar încă calendarul Consiliului oricum, însă, trebuie să ne așteptăm ca în Consiliul din decembrie acest pachet să se afle pe ordinea de zi. Nu este clar în ce măsură vor să ajungă deja la o poziție comună, dar oricum este clar că se va discuta. Prin urmare, este important să încercăm să ajungem la o prezentare rapidă și să ajungem în uh, faza de proiecte de raport și este foarte important ca atunci să ne bazăm pe activitatea lui uh, Diego Feio și a doamnei Diarez. Știu, da, timpul trece, dar analizând pachetul vedem că consolidarea pactului pentru stabilitate și creștere propus de comisie poate fi într-adevăr considerată o consolidare, dar întrebarea este dacă e o consolidare suficientă. Supravegherea economică din propunerea Comisiei și mai ales în ceea ce privește uh, elementul preventiv, este ea suficientă? Există foarte multe discuții cu Consiliul și mă aștept la acest lucru, dar este important ca noi să spunem că dorim o metodă comunitară instalată, adică un rol puternic al Comisiei Europene în cadrul acestui pachet. Acest lucru a fost acoperit într-o măsură destul de mare când este vorba de sancțiuni, dar în procesul timpuriu, în primul pas către uh, către aspectul uh, unde poate interveni Comisia pentru a vedea dacă statele se îndreaptă către obiectivele pe termen mediu, trebuie să vedem dacă uh, rolul este suficient de important și nu doar Consiliul trebuie să fie un factor de decizie, ci și Comisia. Un alt aspect important pentru Parlament, cred eu, ar fi felul în care legitimitatea democratică a fost acoperită în acest pachet. Consiliul subliniază faptul că doresc o poziție puternică, fiindcă ei reprezintă statele membre, dar eu cel puțin văd că există riscul și el este reflectat și în raport raport, ca deciziile să fie puternic politizate atunci și nu asta ne dorim noi. Asta înseamnă că uh, este important ca Comisia Europeană să aibă un rol important, un rol puternic. Dar cum poate să fie monitorizată această evaluare a comisiei? Este acoperit suficient acest aspect, oare? Avem nevoie de experți fiscali care să analizeze rolul Comisiei Europene, care este rolul Parlamentului European, rolul Consiliului European, nu la nivel de uh, fiecare caz în parte, ci la nivelul analizei aspectului general. Toate acestea sunt puncte de discuții pe care trebuie să le abordăm în uh, săptămânile și lunile care vor veni. Cu privire la această discuție, mi se pare important, de asemenea, lucru reflectat și în alte rapoarte, felul în care, la nivel național, are, uh, se va face supravegherea Pactului de Stabilitate și Creștere. Există instituții puternice în acest sens, la nivel național, uh, și întrebarea dacă uh, criteriile privind pactul de stabilitate și creștere nu ar trebui transformate sau transpuse în legislația națională este de asemenea una importantă pentru mine. Îmi pare rău, știu că îmi expiră timpul uh, avut la dispoziție și, în încheiere, în ceea ce mă privește, și cred că și ceilalți raportori sunt de acord, suntem deschiși la observațiile dumneavoastră, atât în comisie, cât și după aceea, prin e-mail sau alte metode, dacă nu avem timp suficient acum, fiindcă astfel rolul nostru va fi unul foarte puternic. Mulțumesc, doamnă Vortman Cole. Nu am vrut să vă întrerup atunci când ați ridicat întrebările cheie, dar vreau să rog membrii să respecte cele 5 minute pentru că vreau să participăm cât mai mulți la dezbatere. Trecem la domnul Feio, care se ocupă la um, punerea în aplicare a procedurii privind uh, deficitul excesiv. Dați-mi voie să încep subliniind faptul că um, Parlamentul are o sarcină foarte importantă de executat. Va fi o sarcină dificilă, dar este totuși una fezabilă. De curând, am arătat că, în ciuda diferențelor pe care le avem cu privire la unele subiecte pe care trebuie să le tratăm, am putut totuși să parcurgem acest uh, pachet privind supravegherea și am arătat că suntem capabili să facem asta. Acum, în ceea ce privește pachetul de guvernanță economică, ă, este posibil să avem o poziție comunică foarte ă, puternică și am vrut să subliniez acest lucru. Este ă, ciudat faptul că documentele, documentele Consiliului nici nu fac referire la poziția Parlamentului European. Dar poziția politică pe care am adoptat-o noi a dus la o situație în care poziția Parlamentului trebuie respectată. Vreau să mulțumesc tuturor pentru că a ales să discute aceste șase rapoarte uh, sub forma unui pachet, pentru că ele au legătură între ele și toate acoperă subiecte care pot duce la o poziție unificată, în ciuda tuturor diferențelor de opinie care sigur că vor apărea. Sigur că este un dosar politic foarte sensibil și raportul meu se va ocupa de clarificarea și accelerarea punerii în aplicare a procedurii de deficit excesiv. Regulamentul 1467 din 97, el a fost revizuit și în 2007 și acum vrem să îl uh, modificăm și mai mult. O să vă informez despre natura amendamentelor avute în vedere. Unele dintre ele au o natură pur formală. Altele răspund la existența noului tratat, dar există și schimbări mai substanțiale. Uh, și acestea se referă la aplicarea regulamentului, nu doar în ceea ce privește deficitele, ci și în ceea ce privește datoria publică. Aceasta este partea corectivă a Pactului de Stabilitate și Creștere. Obiectivul este prevenirea erorilor din cadrul uh, politicilor bugetare și trebuie să ne asigurăm că și datoria publică reprezintă un criteriu în acest sens. Există și alte schimbări cu privire la uh, o mai bună informare a statelor membre și la cu privire la dezvoltarea datoriei publice. În conformitate cu propunerile, statele membre cu datorii mai mari de 60% din PIB vor trebui să ia măsuri pentru reducerea satisfăcătoare a acestei datorii și s-a stabilit un ritm de a 20-a parte din diferența de peste prag pe an pe o perioadă de 3 ani. pe baza politicilor guvernamentale privind uh, tratarea uh, datoriei, se poate trece la uh, procesul de deficit excesiv. Va avea loc o analiză cu privire la evoluția datoriei în urma calculelor efectuate. Rata de creștere nominală va fi și aluată în considerare. S-a înțeles că ea ar putea afecta reducerea datoriei și cred că toate acestea vor fi subiecte importante de dezbatere. În principiu, toate aceste măsuri vor avea ca scop uh, creșterea stabilității. Parlamentul va trebui să analizeze totul îndeaproape și cred că elementul de creștere economică va fi unul important. Dacă pactul va avea ca scop, în primul rând, stabilitatea sau creșterea? Vă mulțumesc că ați respectat timpul, domnule Feio. Acum, doamna Ferreira, care se ocupă de prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. Obrigada. <clears throat> Uh, uh, uh, mulțumesc, doamna președinte. Colegii care au intervenit înaintea mea au evocat deja cât de important este rolul Parlamentului European în acest domeniu. Bineînțeles, Parlamentul European are un rol instituțional foarte precis. Asta ar fi un prim motiv. Dar, în plus de aceasta, uh, pe marginea patru dintre aceste rapoarte, Parlamentul are și o competență juridică, legislativă. Este deci foarte important ca în mod public către exterior să afirmăm în mod clar că ceea ce dezbatem acum nu poate fi uh, finalizat fără să se țină seama de dezbaterile în curs în Parlamentul European. Al doilea element, pentru a sublinia câteva idei deja evocate până acum, uh, Așa cum a fost cazul și pentru subiectele precedente, e nevoie de o afirmare puternică a poziției Parlamentului European și asta dincolo de divergențele de opinii politice care există în sânul Parlamentului European. Trebuie să demonstrăm încă o dată că suntem capabili să degajăm o poziție comună puternică prin care putem apăra interesele cetățenilor Uniunii Europene. Acum, dacă îmi permiteți, aș dori să revin la documentul pentru care sunt raportor. Acest document este în strânsă legătură cu un alt raport care de asemenea se bucură de procedura de codecizie și care se referă la măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor economice excesive din zona euro și pentru care colegul nostru, Carl Haglund, este raportor. Eu cred că e foarte greu să discuți, de, să, să, să, să evoci prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice dacă nu faci legătura cu măsurile de executare, cu un sistem de sancțiuni, așa cum este le prevăzut în raportul domnului Haglund. Această dimensiune este o dimensiune nouă și există o diferență importantă față de ceea ce a a fost uh, prezentat de colegul nostru FEIO, care uh, se referea mai degrabă la Pactul de Stabilitate și Creștere. Pactul, bineînțeles, a fost în repetate rânduri revizuit, au existat uh, amendamente, acum este utilizat pentru a controla nivelul de îndatorare și tot ceea ce se referă la datorii, elemente uh, anexe da, uh, datoriilor. Uh, însă acum încercăm să ne aplecăm asupra dezechilibrelor macroeconomice, care au o incidență asupra economiilor statelor membre și în raportul domnului Haglund, Haglund se prevede de asemenea și posibilitatea unor sancțiuni în cazul în care există dezechilibre macroeconomice. Până în prezent, situația era următoarea ni se înaintau anumite recomandări Uh, recomandări care figurează în diferite texte și documente ale instituțiilor europene și în care se pune accentul pe faptul că trebuie să avem o abordare nouă, un conținut nou uh, în ceea ce urește principiile directoare din punct de vedere economic. Însă, din 2008 încoace, Europa a hotărât să lanseze un proces de analiză uh, aprofundată în ceea ce privește zona euro. Și deci, în 2010, Consiliul a cerut să se realizeze o verificare mai detaliată și mai aprofundată a diferitelor tensiuni care au apărut. Din punct de vedere al Parlamentului European, e bine, documentul asupra căruia uh, uh, lucrează domnul Feio E vorba de un document în care se încearcă realizarea unei analize mai aprofundate pentru a vedea care sunt cauzele profunde ale acestor dezechilibre macroeconomice. Să vedem care sunt problemele de creștere, de ocupare, de șomaj, uh, diferiți alți indicatori care au o incidență asupra dezechilibrelor macroeconomice. Iată deci cele două poziții, care, două atitudini, care mie mi se par importante, atât în raportul FEO cât și în raportul Beres, acestea sunt ideile principale. Acum, ceea ce încercăm să facem este să clarificăm care va fi poziția noastră vis-a-vis -vis de aceste dezechilibre macroeconomice. Comisia este de părere că o identificare precisă a acestor dezechilibre macroeconomice poate fi realizată ulterior. Că ar fi nevoie de un cadru de identificare a acestor dezechilibre macroeconomice, însă fără a ști exact care sunt indicatorii la care vom apela pentru a putea defini aceste dezechilibre. Și de multe ori e vorba de indicatori care în tabelul de bord preconizat de comisie, e vorba de indicatori care se referă la creștere, ocupare, șomaj. Și vedem că Parlamentul European în acest context are un rol important. Noi putem analiza aceste aspecte și imediat ce vom defini în mod suficient de precis aceste dezechilibre macroeconomice, Apoi, plecând de la uh, ideile cuprinse în pact, putem vedea care ar fi măsurile necesare pentru a asigura această coerență a întregului pachet de documente și proceduri legate de guvernanța economică și apoi, bineînțeles, vom ajunge uh, la următorul uh, raport. Foarte bine, doamna președinte, spune, acum putem să dăm cuvântul, uh, trecem la raportul Gulard, aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro. Mulțumesc, doamna președinte, bună ziua tuturor! Sunt foarte încântată de faptul că putem avea acest prim schimb de opinii, pentru că e vorba de un subiect care interesează pe toți parlamentarii, nu numai din Comisia Econ, ci și din alte comisii. Și iată că avem aici o răspundere foarte importantă prin acest pachet. Mai întâi discutăm și despre cetățeni, discutăm și despre piețe. Mai întâi voi evoca cetățenii și piețele ulterior. Și trebuie să fim conștienți de faptul că nu avem dreptul să dăm greș. Sistemul trebuie să se perfecționeze și v-aș invita să analizăm lucrurile la rece. Propunerea pe care Comisia a pus-o pe masa de discuție merge în uh, direcția cea bună. Munca depusă e o muncă interesantă pentru că Comisia subliniază într-adevăr că există o problemă de disciplină și că trebuie ca angajamentele luate să fie respectate și să nu existe uh, posibilități de discuție inutile între statele membre și ideea este că trebuie să avem o aplicare mai extinsă, să includem și dezechilibrele macroeconomice. Și așa cum spunea Diogo, într-adevăr există o muncă, un context. Nu plecăm chiar de la zero. Dar dați-mi voie să vă fac o prezentare. În momentul în care s-a creat moneda euro, nu eram chiar convinși că acest sistem va continua, va fi unul durabil. Și acum avem guverne care vor să se pare că vor să continue cu ceva care părea să fie tranzitoriu. Nu știu dacă este soluția cea bună. Ne putem pune această întrebare în mod uh, uh rațional. Ideea e că vom accepta drumul acesta, aș spune eu, tradițional, clasic, sau ne putem gândi la soluții inovatoare. Eu nu vreau să dezamăgim cetățenii, nu putem să punem etichete, da, guvernanța economică și așa mai departe, asupra unor lucruri care până în prezent nu e vorba decât de coordonarea unor politici economice naționale. Și atâta vreme cât vorbim despre coordonarea unor politici economice naționale, ne confruntăm cu o problemă. Și anume, trebuie să luăm uh, anumite decizii care să fie obligatorii și aplicabile tuturor sau măsuri specifice de la caz la caz. Bineînțeles, oamenii nu vor măsuri care să se aplice identic tuturor, dar știm că aici nu avem uh, un, aș spune un nivel politic de luare de decizie. Deci încă ne înscriem în cadrul acesta de uh, coordonare a deciziilor. Trebuie să explicăm asta, pentru că nu avem această automaticitate, uh, nu avem uh, un, știu, o preferință pentru sancțiuni. Uh, ne putem pune întrebarea în ce fel de context ne aflăm și atunci, odată ce definim contextul, vedem care sunt limitele sistemului și putem eventual să întărim metoda comunitară care intervine în acest sistem. De aceea cred eu că există foarte multe competențe la nivelul comisiei, e nevoie de o analiză independentă și asta în interesul general. Un alt aspect care mie mi se pare important – legitimitatea democratică a acestor decizii. Având în vedere că noi ne dorim un sistem aplicabil tuturor și asta, bineînțeles, din motive de disciplină sau de lipsă de disciplină, vom avea de-a face cu anumite alegeri sociale uh, importante, majore. De aceea, această chestiune a democrației și a legitimității poate fi văzută la două niveluri. În această procedură, în săptămânile ce vor urma, așa cum a spus și Elisa Ferreira, uh, trebuie să explicăm jurnaliștilor, cetățenilor, faptul că nu există doar un grup de lucru care ia decizii în spatele ușilor închise, că nu există doar o întâlnire la dovilă între două state membre, ci că în plus de aceasta există o dezbatere publică, o confruntare a tuturor punctelor de vedere și a tuturor uh, tendințelor politice. Deci nu Bruxelles este cel care va impune politici austere, dure, ci va fi o decizie comună luată de parlamentarii europeni. Al doilea element, pe termen mai lung, Întrebarea este următoarea. Oare în această procedură n-am avea nevoie de mai multă dezbatere publică? Comisia a făcut propuneri, propuneri interesante. Dar mă întreb eu, oare nu ar fi în interesul nostru să avem și o etapă de audieri? E adevărat, acum ne aflăm în etapa preliminară de schimb de opinii, nu am niciun plan în minte, niciun calendar prestabilit, însă mă întreb, oare n-ar trebui să permitem unui stat, spre exemplu membru, să-și apere punctul de vedere? Oare nu am putea avea o dezbatere transfrontalieră? Sau lăsăm asta doar în seama jurnaliștilor și a oamenilor politici care sunt întotdeauna gata să dea lecții tuturor? Eu mi-aduc aminte de discuția foarte interesantă pe care am avut-o în primăvară cu domnul Papandreu. Am putut să ascultăm argumentele sale, poziția țării sale și așa mai departe dacă nu permitem această dezbatere democratică, eu cred că la un moment dat sistemul va fi fragilizat, mai ales din cauza populiștilor care vor spune, da, Bruxelles le devine, Bruxelles impune din cauza Bruxellesului. Aceasta e o chestiune de fond. Apoi, acum câteva aspecte mai tehnice și politice totuși în același timp. Comisia propune să schimbăm votul cu, majorit- cu majoritate. Deci, statele vor trebui să voteze împotrivă în mod unanim în cazul în care sunt împotrivă. Mie mi se pare că această, această procedură este o procedură interesantă. Așa cum spunea Elisa, trebuie să vedem mai întâi care sunt indicatorii macroeconomici. Pentru că trebuie să vedem exact care sunt indicatorii utilizați pentru a determina dezechilibrele economice. Deci aici e vorba, aș spune eu, de un nivel conceptual care trebuie definit încă și aprofundat. Apoi, să vedem de ce nivelul sancțiunilor este stabilit la 0,2% din PIB. N-am nimic împotriva acestui prag de 0,2%, dar există un studiu de impact? Cum ar mai funcționează semestrul european care a fost uh, decis și implementat prin strategia UE 2020? Ar trebui să existe legătură între disciplină pe de-o parte și sancțiuni pe de altă parte, dar și o legătură cu aspectele pozitive, cu stimulente. Iată deci câteva teme pe care le-am putea adăuga, nu pentru a îngreuna munca noastră, ci pentru a da dovadă de simț de răspundere față de piețe, față de cetățeni, pentru că rezultatul muncii noastre trebuie să fie un rezultat credibil. Mulțumesc pentru atenție, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum imediat la raportul următor, raportul domnului Haglund, măsuri de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro. Mulțumesc, doamna președintă. Și permiteți să spun uh, că sunt de acord, am o atitudine pozitivă față de abordarea Comisiei. Cred că Comisia ne-a făcut o propunere foarte ambițioasă pe marginea care putem uh, lucra și um, să trebuie să vedem care a fost atitudinea Consiliului referitoare la această temă. Este bine că avem în față o sarcină ambițioasă Însă modul de abordare a Consiliului, negocierile bilaterale între anumite state, cred că nu ne va ușura poziția. Cred că este foarte important să avem o abordare ambițioasă în cadrul uh, Parlamentului, însă în același timp trebuie să dăm dovadă de cât mai multă unitate deoarece um, doar cu asemenea linie comună a Parlamentului putem să facem față Consiliului pentru a găsi o poziție finală. Un alt aspect important este calendarul foarte strâns și uh, probabil pe marginea acestui pachet fiecare parlamentar are părerea sa uh, proprie. Și uh, situația este puțin diferită acum decât uh, a fost uh, cu pachetul de supraveghere uh, financiară. Și cred că va trebui să depunem toate eforturile pentru ca toți parlamentarii să fie implicați în acest proces. Cred că este foarte important în momentul în care începem să analizăm și să muncim pe marginea acestui pachet care este uh, um, alternativa la abordarea Comisiei. Comisia ne-a prezentat un pachet foarte ambițios, însă dacă uh, începem să slăbim sau ne dorim o alternativă la acest pachet, trebuie să ne întrebăm de ce ne dorim acest lucru. Banca Centrală Europeană are o atitudine fermă în ceea ce privește, privește aceste aspecte și Ă, după părerea mea, cetățenii din Europa și din zona euro așteaptă din partea noastră un proiect ambițios. Și pentru a transmite un mesaj atât cetățenilor, dar și piețelor financiare că Europa este capabilă de uh, o poziție fermă, chiar trebuie să avem o poziție fermă. Trebuie să există o colaborare între noi uh, și uh, sunt foarte bucuros că am exi- au existat deja două întâlniri foarte bune cu raportorii din uh, umbră, o abordare foarte uh, pozitivă și uh, sunt sigur că um, toți vom folosi aceast- aceste posibilități care se vor uh, ivi în cadrul Parlamentului. Un lucru care ne îngrijorează, care va fi uh, mai greu, este faptul că și parlamentele naționale și politicienii din fiecare stat membru au opinii foarte puternice, un lucru care este uh, ușor de înțeles de altfel. În plus, uh, uh Silvia, Silvia a amintit uh, aspectele legale. Uh, propunerea Comisiei uh, se pare că nu respectă toate aspectele legale din tratate. Nu sunt expert în ceea ce privește tratatele Uniunii Europene, însă cred că trebuie să fim în poziția în care propunerile făcute să respecte tratatele uh, existente. Um, poate nu ar trebui să începem să discutăm acum despre schimbarea tratatelor uh, europene. În ceea ce privește pachetul în întregime, uh, suntem, cred că, foarte interdependenți. Am impresia că nu pot să uh, lucrez dacă nu știu ce domnul Ferreira uh, face. Deci, trebuie să știm ce se întâmplă în celelalte părți ale pachetului, trebuie să avem o abordare coerentă și um, vom ajunge în situația în care uh, va trebui să găsim o situație comună în ceea ce privește acești indicatori și definiția dezechilibrelor macroeconomice. Și uh, după părerea mea, încă nu știm exact despre ce vorbim și, după părerea mea, aceasta este cea mai mare provocare în cadrul acestui pachet, să vorbim cu toții despre același lucru. Și uh, pentru, pentru aceasta este foarte important să avem aceeași definiție a unui dezechilibru macroeconomic, de exemplu. Însă, în general, doamnă președinte, sunt convins că uh, vom avea o poziție puternică, uh, fermă a Parlamentului, dacă uh, vom reuși să colaborăm. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, spune doamna președinte, și acum vine doamna Ford în ceea ce privește cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre. Da, mulțumesc. Este vorba de un punct de plecare, deoarece cerem statelor membre să creeze date, date pe care să le împărtășească celorlalte state membre și opiniei publice. Aceste date trebuie să fie mai bune și trebuie să fie mai ușor accesibile, deoarece nu ne dorim să ne aflăm în situația în care ne aflăm acum. După părerea uh, mea, este nevoie îmbunătățirea nivelului de date care să fie la uh, dispoziția opiniei uh, publice. Este foarte important să avem mai multe informații și să le obținem într-un mod mai transparent. Punctul de plecare al Comisiei adaugă, amintește diferite uh, seturi de informații care ar trebui uh, oferite de statele membre. De exemplu, date în ceea ce privește uh, datorile uh, contingente. Uh, asemenea, date ar trebui să fie uh, mai transparente. Uh, în uh, raportul FEIO însă am menționat uh, faptul că trebuie să uh, ținem cont de faptul că există diferențe între statele membre și că nu există o abordare și o, un panaceu la o singură abordare și un panaceu la toate problemele. În ceea ce privește grupul de muncă, s-a sugerat o abordare dublă, unde există un, un set de date minim care ar trebui să fie pus la dispoziție de către state și un set minim de standarde și, dincolo de acestea, poate niște standarde neobligatorii care ar trebui să, fie să puse și ele la dispoziție. Este, este un punct de plecare și poate ar trebui să înțelegem mai bine de ce s-a uh, propus această abordare uh, dublă. Un alt lucru menționat în raportul FEIO este uh, nevoia de exista de, de existența unei supravegheri pe două niveluri. Întrebarea care se pune, care, ar fi, care este rolul Comisiei, dar și altor organe în cadrul acestei supravegheri uh, pe două uh, niveluri. Uh, s-a spus că dacă e să-i întreb pe toți economiștii din lume în ceea ce privește această problemă, nu se va ajunge la o concluzie clară. Așadar, întrebarea mea este cine este cel mai potrivit să ia decizii în ceea ce privește statele membre. Comisia sau Fondul Monetar Internațional sau uh, alte instituții. Alte instituții care ar putea uh, să aibă un rol important în, uh, pe planul supravegherii. Când statele membre își creează bugetele naționale, Desigur, s-ar putea să există condiții în care acestea nu sunt de acord cu atitudinea Comisiei. Însă, unor poate, cred că ar trebui să explice de ce nu sunt de acord. Un alt uh, aspect important care ar trebui să devină mai public este uh, următorul se referă la uh, previziunile bugetare a, ale statelor uh, membre și cred că aici Uniunea Europeană trebuie să uh, aibă un, un rol important, deoarece publicul trebuie să știe unde sunt folosiți acești bani. Bugetul Uniunii Europene este mai mare decât bugetul național a cel puțin 12 state membre, deci uh, Cred că este foarte important să avem și pentru acest buget reguli foarte clare. O întrebare pe care am abordat-o în cadrul uh, grupului nostru politic a fost uh, funcționarea sancțiunilor și dacă aceste uh, sancțiuni nu funcționează, dacă trebuie să existe o rezoluție credibilă. De asemenea, am discutat conceptul potrivit căreia uh, uh, pieța, piețele financiare trebuie să își asume o parte din uh, costurile anumitor eșecuri. Nu doar contribuabilii trebuie să plătească dacă o bancă dă faliment, de exemplu. Pot să Uh, înțeleg că poate acest aspect nu se încadrează atât de bine în cadrul acestui pachet inițial, însă cred că este un aspect uh, foarte important pe viitor. Vă mulțumesc, doamna președinte, doar pentru a structura această dezbatere și pentru a face cât mai simplă, deoarece nu este vorba de o dezbatere comună, voi face următorul lucru. Până acum doar trei raportori din umbră au uh, afirmat că doresc să ia cuvântul. Dar se pare că domnul Langen are întotdeauna uh, idei mai bune. Așadar, întâi uh, raportorii din umbră, apoi uh, membrii ai comisiei care nu sunt raportori din umbră. Și cred că foarte important, stimați colegi, ar fi dacă sunteți raportor în umbră pentru un raport, Um, ar trebui să vă uh, referiți direct raportorului respectiv. Așadar, să începem. În primul rând, domnul Gigold, pentru două minute. Da, raportorii nu au la dispoziție două minute. Domnule Gigold, aveți cuvântul. Sau dacă nu doriți, uh, dacă doriți ca domnul Langen să profite de aceste două minute, e bine și așa. Intervenție fără microfon. Doamna președintă spune că inițial au cuvântul raportorii din umbră. Așadar, domnul Lambăț începe. Da, vă mulțumesc. Aș dori să încep spunând că am fost surprins de um, cât de puțină atenție a dat uh, Consiliului în uh, propunerile lor și nu doresc să încep un uh, război interinstituțional, însă cred că este vorba de un semnal foarte clar. Dacă ne dorim să fim ascultați în cadrul acestei dezbateri, trebuie să dăm dovadă de o unitate. Și acest lucru trebuie să înceapă cu raportul FEIO. Așadar, aș dori să spun că uh, verzii doresc să meargă în direcția uh, propusă de domnul Feio. Este vorba însă de un set de aspecte politice și cred că toți trebuie să ne uh, concentrăm și să fim atenți să nu cădem în capcana politică și să avem totuși un rezultat important, substanțial. Trei remarci referitoare la pachet în întregime. În primul rând, dacă ne dorim ca regulile să fie respectate, avem nevoie de sancțiuni. Nimeni nu discută acest lucru. O regulă fără sancțiune nu este de fapt o regulă. În plus, trebuie să avem reguli inteligente și suntem îngrijorați că regulile, așa cum sunt uh, propuse acum, sunt prociclice. Să dăm un exemplu de exemplu, regula care își propune reducerea uh, depozitelor, datoriilor. Dacă ne uităm la țările care au o datorie de 100% din uh, PIB, regulile așa cum sunt produse le-ar cere acestor uh, state să reducă surplusul la 5% în fiecare an pentru a reduce această datorie. Este oare realist este realistă o asemenea propunere? Și dacă nu, atunci uh, ce, alt, uh, ce altă metodă de convergență am putea uh, propune? În al doilea rând, Parlamentul insistă pe stimulente și abordare bazată pe stimulente și pedepse. Și am văzut că în propunerea venită din partea Comisiei există pedepse, însă nu vedem unde sunt stimulentele. Și după părerea noastră, cred că trebuie să există stimulente pentru statele membre să aibă o uh, politică mai bună atunci când economia merge bine pentru a avea rezerve atunci când economia nu funcționează. Din nou, nu uh, propun deja soluții, însă cred că ar trebui să analizăm acest aspect. A treia remarcă. Uh, aici cred că Comisia ne-a dezamăgit puțin. În ceea ce privește în comunicarea domnului Ren din uh, primăvară a arătat foarte clar cum putem progresa în ceea ce privește uh, dezechilibrile, dezechilibrile macroeconomice. Se aminteau uh, indicatori suficient de largi pentru a rezolva această problemă. Însă apoi am văzut că um, s-a retras puțin. A spus că da, ne vom gândi și vom face propuneri și uh, în ceea ce privește aceste propuneri, a existat doar o discuție între uh, Consiliu și Comisie și, după părerea noastră, cred că trebuie să fim mult mai specifici în ceea ce privește acești indicatori pentru a ne asigura că analizăm lucrurile corecte. Și nu discutăm doar despre deficitul uh, public, ci și despre datoria uh, privată și alte aspecte. Și aș dori să în închei prin a reacționa la, ce, la cele afirmate de către Silvi. Pericolul uh, de a ne pierde uh, cetățenii și este un pericol real. Și nu uh, cred că această afirmație uh, este susținută doar de către cei populiști, ci este o, uh, un lucru, uh, într-adevăr, un pericol real. Uh, pentru a evita acest lucru, trebuie să facem două lucruri. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că Parlamentul este implicat nu doar în procesul de uh, legiferare, ci și în procesul de uh, punere în aplicare acestei, uh, acestor noi legi. Deoarece avem nevoie de transparență în acest sistem. În plus, guvernele statelor membre trebuie să aibă un mesaj clar. Uh, nu trebuie să dea tot timpul pe, să dea tot timpul uh, vina pe uh, ceea ce se întâmplă la uh, Bruxelles și ceea ce se hotărăște la Bruxelles. Și în plus sunt de acord cu tine, Silvi, trebuie să facem legătura cu strategia uh, 2020. Uh, și această legătură cu guvernanța economică trebuie să fie foarte clară. Deci am comentat asupra tuturor uh, celor șase uh, rapoarte. Așadar, domnul Langen, domnul Lambert este raportor de, uh, în umbră pentru toate cele șase rapoarte, de aceea a avut la dispoziție mai mult timp. Așadar, haideți să uh, uh, vedem care este uh, lista. O să citesc lista, spune doamna președinte. domnul Slacuna, domnul Carons, domnul Fei, domnul Hubner, domnul Gigold, domnul Tuntis. Toți, este vorba de raportori în umbră și domnul Schmidt, sunteți un membru care aveți dreptul să luați cuvântul, vă aflați pe uh, listă împreună cu doamna Luling. Așadar, uh, cred că toți își vor găsi locul, însă raportorii din umbră vor lua prima dată cuvântul. Însă dacă uh, vor, veți vorbi mai mult timp decât uh, perioada afectată, atunci raportorii la sfârșit vor avea mai puțin, vai, vai puțin uh, timp. Și al domnul Sticluna, uh, Sticluna începe. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt dezamăgit uh, cu privire la poziția Consiliului, la fel ca și colegii mei pentru că asta nu ne ajută deloc la dezbatere. De asemenea, sunt de acord și cu cel de-al doilea punct. Trebuie să avem grijă să nu ne grăbim, să ascultăm experții, să-i ascultăm pe ceilalți, avem nevoie de audieri publice, asta e clar, pentru că vrem să știm mai multe și nu putem să ne repezim pe o pistă oarecare, doar pentru că o chestiune este urgentă. În principiu, Cred că suntem de acord. Normele și sancțiunile pot merge mână în mână, evident, dar doar dacă regulile au sens. Haideți să vorbim mai întâi despre zona euro. Și am convenit că criteriile privind uh, moneda comună nu sunt îndeplinite în zona noastră, la fel cum se întâmplă în statele, așa cum se întâmplă în Statele Unite. Și în loc de aceasta, noi am creat Pactul pentru Creștere și Stabilitate și cerem statelor să uh, dea dovadă de prudență în vremuri normale. Dacă statele uh, solicită să participe la această zonă și trec printr-o perioadă de probă de 2 ani, la sfârșit ele trebuie să treacă testul. Deci, într-un fel, aceasta este o sancțiune. Uh, dacă nu respecti normele, nu te califici. E bine. Și de acolo mai departe, ne-am așteptat să, ved- să se păstreze ceea ce s-a obținut în acea perioadă de probă pe toată perioada pe care uh, ești parte din acea zonă. Sigur că nimeni nu a prevăzut ce se va întâmpla. Această criză financiară și economică globală cu propriile sale măsuri de salvare. Uh, și pachete de stimulente. Așa că acum nu începem de la uh, etapa de probă, divizând regulile și sancțiunile, ci după un eveniment care, pentru multe state, a însemnat datorii foarte, foarte mari. Din motivele menționate, de încercări de salvare, deci, deși normele sunt uh, prevăzute pentru schimbări structurale, discutăm acum în baza unui eveniment foarte important, care nu s-a repetat de foarte mult timp, deci trebuie să avem grijă să revizuim toate aceste formule și cineva trebuie să ne explice de ce funcționează așa toate aceste formule complicate și trebuie să fim atenți fiindcă ele se vor aplica unor state cum spuneam, care au ajuns la aceste datorii din cauza crizei. Cred că o să mă opresc aici. Bun, mulțumesc, domnul Carenț. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că și eu voi face doar câteva observații generale. Sunt raportorul din umbră pentru cadrul privind uh, uh cadrul, cadrele bugetare în toate statele membre au existat circunstanțe macroeconomice și bugetare foarte diferite, atât înainte cât și după criză. Deci avem datorie publică, datorie privată, inflație, indicatori pentru toate acestea. Uh, productivitate, șomaj sau uh, ocuparea forței de muncă sunt uh, toate sectoare foarte diferite în statele noastre și când criza financiară a lovit, ne-a lovit pe toți în mod similar, dar efectele au fost diferite și sunt diferite până în ziua de astăzi. Și un lucru pe care trebuie să-l ținem minte noi, ca politicieni, este că claritatea necesară este necesară atât pentru cetățenii din Europa, cât și pentru piețele financiare. Pentru că atunci când politicienii sunt nesiguri, vedem că și cetățenii sunt derutați și apoi piețele financiare ne sancționează prin creșterea prețului obligațiunilor. Deci este o datorie pe care toți o suportăm. Prin urmare, cred că este foarte important să avem linii directoare foarte clare și când vorbim despre aceste sancțiuni, trebuie să știm că ele au un rol un, foarte clar și să uh, ne ajute să recapătăm încrederea piețelor și a cetățenilor. O să vă povestesc despre experiența din țara mea, Letonia, care a fost lovită destul de puternic de criză. Guvernul nostru și prim-ministrul ne-au explicat întotdeauna care sunt dificultățile și au creat un pachet de austeritate pentru a uh, soluționa problemele bugetare, care nu veneau din trecut, ci ca urmă, urmare a crizei. Rezultatul este nu doar că măsurile de austeritate au fost puse în aplicare și economia începe să se revigoreze, dar în ultimele alegeri a câștigat o majoritate uimitoare uh, celor care susțineau politica de austeritate și asta pentru că, după părerea mea, a fost corect cu cetățenii. Deci cred că atunci când privim acest pachet în ansamblu, trebuie să ținem seama de acest element de onestitate și să nu ne temem de el. Asta nu înseamnă totodată sfârșitul unui politician, ci, ca în cazul țării mele, înseamnă întărirea poziției unui politician. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Feil vorbește în numele domnului Dorfman, ca raportor din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte! Da, eu vorbesc în numele domnului Wolfman, raportor um, din umbră pentru prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. Asta pentru că el participă la un comitet de cooperare parlamentară cu Uzbekistanul. Propunerea Comisiei privind uh, guvernanța macroeconomică și prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice face parte centrală din acest pachet legislativ pentru a redobândi echilibrul finanțelor publice și a soluționa problemele de datorie. Dezechilibrele macroeconomice sunt o problemă specifică și au nevoie de supraveghere pe lângă cea a supravegherii pactului de stabilitate și creștere. Dacă există riscuri macroeconomice, ele trebuie monitorizate și recunoscute în mod oportun. Aceste dezechilibre trebuie evaluate și abordate cu instrumentele corecte, printr-un mecanism de avertizare și indicatori diferiți pentru a identifica dezechilibrele care apar în diversele sectoare ale economiei. Procedurile propuse de comisie vor permite măsuri corective în statele membre. Propunerea privind uh, proces, procedura uh, dezechilibrului excesiv vor permite statelor membre să acționeze pentru a soluționa dezechilibrele și a evita o ajustare dureroasă a controlelor uh, la nivelul economiei. Sunt de acord cu uh, propunerea doamnei Flyer și a altor raportori pentru consolidarea părții preventive și corective a dezechilibrelor macroeconomice. Bun, mulțumesc. Urmează doamna Hubner. Very much. Mulțumesc și eu cred că este un pachet bun și că trebuie să îi protejăm elementul esențial. De, totodată cred că uh, trebuie să pornim de la faptul că zona euro este și va continua să fie un grup foarte, foarte heterogen. Și totodată trebuie să știm că costurile dezechilibrelor vor continua să existe și în viitor. Deci, aceste și cauzele acestor uh, probleme vor continua și procesul va fi unul uh, slab prin urmare. Uh, Trebuie să ținem seama de acest lucru și să știm ce trebuie să protejăm și ce este important. Dar va fi un uh, proces în care vom învăța prin uh, acțiune. Mă voi concentra doar pe 3-4 chestiuni unde am unele îndoieli și eu personal. Cred că, ideal vorbind, avem nevoie de un sistem care să nu genereze dezechilibre. Nu știu dacă acest lucru este fezabil sau nu. Deci opțiunea astăzi este să generăm un mecanism cel mai bun posibil de intervenții episodice din partea guvernanței economice pentru a corecta politicile guvernamentale în acest sens. Și cred că trebuie să ținem seama la elaborarea acestui sistem de faptul că trebuie să contribuim la crearea unui sistem care să nu fie atât de predispus la aceste dezechilibre ce există în prezent. Totodată mi se pare că ar fi uh, foarte util dacă în uh, crearea acestui sistem să nu Eh, separăm eh, dezechilibrele interne de cele externe. Mai degrabă trebuie să eh, privim relația dintre ele, mai ales în contextul acestei dileme dintre consolidare fiscală și creștere. Poate oarecare compromisuri se pot realiza uneori și pot fi o soluție de care să ținem seama. În al treilea rând, totodată, uh, cred că ar fi de asemenea util să nu uităm că zona euro nu este o sumă de state membre separate și să uh, scoatem în evidență state membre individuale care nu se comportă așa cum trebuie. Asta nu e suficient. Uh, și atunci când soluționăm toate aceste probleme de comportament necorespunzător, trebuie să ținem seama că pot exista impacte negative și asupra altor state membre din zona euro. Al patrulea punct este că eu consider cu tărie că dacă măsurile de aplicare de la sfârșitul pachetului uh, vor fi efective sau nu depinde de întregul, um, întreaga arhitectură a sistemului, de o bună înțelegere a dezechilibrelor, a cauzelor acestora și a, de o bună alegere a indicatorilor folosiți și a datelor statistice. Deci cred că eficiența măsurilor de punere în aplicare trebuie avută în vedere în toate etapele elaborării acestui sistem. Și ultima observație se referă la sancțiuni uh, din articolul 4 am îndoieli în continuare și mă surprinde încercarea noastră de a, încerca, de a justifica această foluție. Există un vot politic subiectiv de obicei și sunt mulți factori. Când vrem să uh, hotărâm dacă sunt încălcate uh, valorile obiective, nu prea înțeleg care e contextul, dar cred că chestiunea esențială este definirea circumstanțelor excepționale. Am văzut din trecut că dacă această definiție nu este bine formulată, pot apărea foarte multe daune unde nu avem, suntem absolut neputincioși. Și ultima chestiune, în cadrul acestui uh, sector al uh, sancțiunilor este pericolul moral implicit. Se spune că statele membre care nu uh, încalcă uh, acest uh, pachet vor vota cu privire la existența uh, unei asemenea încălcări și apoi uh, vor uh, împărți amenda. Poate e în regulă, dar pentru că suntem atât de sensibili la uh, pericolul moral, mă interesează să știu care sunt interesele care vor domina în acest exercițiu de sancționare, pentru că nu este clar pentru mine. Mulțumesc. Domnul Gigold. Just um, very briefly. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt. Eu cred că în acest pachet Comisia noastră are o, o, o răspundere importantă pentru a avea soluții corecte și dezbaterea, din păcate, uh, dezbaterea care are loc uh, la Consiliu, din păcate, nu ne lămurește. Uh, mi se pare că se ține seama prea mult de aspectul strict politic și nu se ține seama de pozițiile adoptate de grupurile politice din trecut. Și aici începem cu întreaga discuție referitoare la sancțiuni, apoi la uh, uh, cea referitoare la uh, rezoluții, apoi cea referitoare la dezechilibrele macroeconomice. Eu cred că ar trebui să vedem care este nevoia reală care există pentru a avea o coordonare a politicilor economice bazată pe experiența din trecut. Deci noi nu putem să luptăm împotriva dezechilibrelor care sunt sau care nu există în momentul de față și care ar putea interveni ulterior. Cred că ar trebui să construim un consens în jurul unei idei, și anume că noile reguli trebuie oarecum să compenseze, să reflecteze criza cu care ne confruntăm în momentul de față. Și apoi trebuie să fie obligatorii. Dar asta trebuie să fie valabil pentru ambele părți. Deci, în ceea ce privește datoriile, deficitul, dar și în ceea ce privește dezechilibrele. E, situația este că economia cea mai puternică din zona euro se bazează pe politici deflaționiste, în timp ce alte economii au o inflație exagerată. Vedeți că situația este diferită. Și apoi aici nu e vorba doar de competitivitate. Vedem, spre exemplu, că există bule speculative în ceea ce privește în ceea ce privește prețurile uh, imobiliare. Și trebuie să fim la curent și de asta. Deci, nu, știu că vom reuși să ajungem la un acord cu o condiție. Dacă regulile se aplică, aș spune eu, în ambele direcții, în diferitele direcții uh, ale problemelor care au fost până acum evocate. Apoi, un alt element cheie. Nu putem cere de la anumite țări măsuri de austeritate care vor conduce la un moment dat la anumite evoluții deflaționiste de tip ciclic. Pentru că regulile unor politici de austeritate, dacă vrem ca acestea să fie politici de succes, uh, sunt oarecum diferite. poți la un moment dat să utilizezi exporturile uh, dacă ai posibilitatea să intervii asupra ratei de schimb și deci să obții un avantaj concurențial plecând de la exporturi. Dar în Europa, în zona euro, nu se poate face acest lucru. Țările, statele membre nu pot face, face acest lucru singure, individual. Și atunci ar trebui să existe o evoluție deflaționistă comună, dar cu o condiție, ca cifrele să fie corecte. Deci eu nu sunt în favoarea unui deficit public general, ci plec de la ideea că trebuie să avem cifre corecte la dispoziție. Dacă nu, atunci toate regulile noastre, de fapt, nu vor duce decât la o profundare a, a dificultăților și a problemelor. Apoi, creditorii nu ar trebui să fie excluși de, uh, încă din uh, start. Eu sunt de acord cu linia guvernului german, dar în același timp știm foarte bine că tratatul nu va putea fi schimbat cât de curând. Și atunci trebuie să fim atenți, pentru că Parlamentul European va face propuneri tocmai pentru a vedea cum putem realiza aceste obiective fără să apelăm la o modificare a tratatului. Și e nevoie de reguli comune pentru guvernanța economică valabilă a tuturor. Dacă lansăm ideea unei obligațiuni europene, uh, atunci vom avea posibilitatea să facem asta prin măsuri, aș spune eu, uh, creative, însă fără modificarea tratatului. Deci trebuie să vedem ce anume noi putem propune în calitate de Parlament, fără a uita, bineînțeles, că trebuie să apărăm și drepturile uh, uh, contribuabililor europeni și că ne dorim să garantăm anumite reguli pentru întregul sistem. Doamna Swinburne, mulțumesc, doamna președinte. Aș avea două comentarii în ceea ce vrește mai degrabă procesul, evoluția. Uh, cred că este foarte important să întărim coordonarea care există între statele membre. Și această coordonare trebuie să înceapă imediat. Nu trebuie să așteptăm la nesfârșit până când se vor face propuneri legislative. Nu. Acțiuni concrete pot fi deja întreprinse nou, în așa fel încât să avem un efect al acestor politici care să fie mai coordonat. Cu toate acestea, cred eu că ar fi bine ca în Parlamentul European să nu, să nu dăm greș, să nu cumva să ne grăbim, să ne pripim, pentru că știm foarte bine că vor exista implicații profunde ale deciziilor pe care le noi le luăm aici. Trebuie să vedem dacă statele membre, toate sau doar o parte dintre ele, sunt capabile să, uh, să, să, să îndeplinească condițiile pe care noi le vom pune. Și cred eu că dacă statele membre nu sunt capabile să le îndeplinească, atunci acțiunile <laughs> nu prea vor mai avea niciun sens. Deci trebuie să găsim acel echilibru, acea cale de mijloc, fără de care nu vom reuși să ajutăm pe nimeni. Și de aceea, având în vedere situația actuală, având în vedere criza actuală, având în vedere gradul de, de deficit, de îndatorare al statelor, trebuie să fim foarte prudenți. Ni s-a cerut să acționăm rapid, însă eu cred că ar trebui să acționăm în mod corect, să ne asigurăm de faptul că avem, spre exemplu, la dispoziție audieri cu experți care să ne explice foarte clar care este situația, să avem o privire de ansamblu a subiectelor pe care care le discutăm acum. Și orice raport suplimentar uh, trebuie să fie uh, adus în uh, discuție doar după ce vom fi reușit să clarificăm toate uh, subiectele pe care le discutăm acum. Bineînțeles, anumite subiecte sunt extrem de complicate, de tehnice, e vorba de chestiuni economice foarte, foarte complexe, însă va trebui mai întâi să vedem cum vom redacta în scris aceste rapoarte. Apoi, în ceea ce privește tabelul de bord și indicatorii economici și financiari pe care Comisia le va utiliza, eu cred că Parlamentul European are un rol de îndeplinit în definirea acelui tabel uh, de bord, uh, de indicatori. Să vedem exact cum anume stă situația pentru fiecare stat membru în mod individual. Și Parlamentul European ar putea la un moment dat să se asigure de faptul că Există un echilibru între statele membre de dimensiuni mari și cele de dimensiuni mai mici, în așa fel încât uh, să aibă toată lumea un cuvânt de spus uh, la un nivel, aș spune eu, de egalitate. Și de altfel, uh, mulțumesc raportorilor pentru munca depusă. Mulțumesc, până doamna președinte, domnul Haglund. Da. Cred, cred că discuția care a început ne dă speranțe. Până acum am avut un instrument strict, Pactul de Stabilitate și Creștere, care prevedea măsuri draconice în mod automat. Acest lucru nu a funcționat până acum și nu a funcționat, când a funcționat, nu a funcționat în direcția pe care ne-am fi, ne-am fi dorit. Cei care au plătit până la urmă au fost uh, uh, cei care lucrează. În plus a fost afectată și uh, piața internă în Uniunea Europeană și uh, se pare că unii au înțeles acest lucru și au început să gândească altfel. Instrumentele și uh, sancțiunile se propune să, uh, să fie puțin mai uh, flexibile, însă caracterul general al uh, instrumentelor nu este uh, modificat. Uh, Până acum s-a încercat uh, pedepsirea uh, celor uh, care au uh, greșit și uh, am încercat astfel să avem un buget echilibrat. Și știm, așa, da, știm datorită crizei uh, uh financiare, știm că situația a fost uh, diferită. Știm, de asemenea, că uh, datorită competitivității și datorită măsurilor legate de competitivitate, s-a ajuns ca multe state membre să se afle în dezechilibre economice. Eu cred că avem nevoie de instrumente diferite și sper să găsim aceste instrumente în următoarele luni, deoarece avem nevoie de măsuri diferențiate. Cred că încă nu am ajuns atât de departe în cadrul dezbaterii să avem un uh, numitor comun, însă sper că ajungem în acest moment într-un asemenea punct, deoarece avem nevoie de un pact de stabilitate uh, economică și socială pentru Europa, un pact care poate fi uh, asigurat doar de către noi instrumente. Și uh, nu este vorba doar de uh, instrumente draconice ca, pentru cineva care nu își poate influența, de fapt, situația economică. Uh, de fapt, comunitatea europeană ar trebui să aibă influență asupra uh, statelor, se poate să ajute statele membre, uh, desigur punând condiții, state membre care au ajuns într-o situație dificilă datorită atât propriilor măsuri, dar și a situației uh, pe piețele financiare uh, internaționale. Vă mulțumesc. Mr. Huntes? Domnul Cauntas? Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să spun că deși noi în grupul nostru politic nu avem niciunul dintre aceste uh, rapoarte, vrem totuși să ne aducem o contribuție la pachetul pe care îl analizează în momentul de față Parlamentul European. Sper că exist- vom avea și timp și voință pentru a împărtăși opiniile noastre și conținutul acestora. Iar în acest sens aș dori să spun că în acest pachet, în această propunere a Comisiei, va trebui să colaborăm totuși cu Comisia. Însă problema este că nu suntem întotdeauna de acord cu Comisia. Uh, Comisia Uh, își dorește mai multă disciplină, mai multă supraveghere, mai multă mai știu eu ce. Dar problema cu care ne confruntăm noi în momentul de față este total diferită. E o problemă de creștere și diferiți deputați au evocat deja acest lucru. Uh, s-a evocat deficitul, deficitul public. Însă ce se întâmplă cu creșterea, cu rata de creștere? Eu, după părerea mea, ceea ce nu a înțeles Comisia este că toate aceste lucruri s-au construit pe un temei eronat, greșit. Și deci această disciplină care se cere cu un mandat greșit, totul a dus la un rezultat absolut eronat. Spre exemplu, dacă plecăm de la pactul de stabilitate și creștere, de ce nicio țară nu a putut să-l aplice, nici măcar economiile cele mai puternice? E pur și simplu pentru că nu se poate aplica pentru că s-a terminat cu, cu perioadele acelea de, de bunăstare generalizată. De aceea, chiar dacă avem acest pact de stabilitate și creștere sau chiar dacă vom adopta noi reguli de disciplină și sancțiuni, ă, asta va duce la probleme sociale. A fost evocat cazul Estoniei. Da, e adevărat, Estonia a dat dovadă de disciplină. Asta e adevărat, putem să recunoaștem acest merit Estoniei. Dar care e rezultatul concret? Rezultatul concret este că funcționarii statului au salarii mizerabile. Dacă ăsta este rezultatul unei discipline, nu știu dacă ne putem lăuda cu asta. Noi aici, în Parlamentul European, discutăm lucruri serioase, trebuie să luăm decizii responsabile. Și în această dezbatere eu aș vrea să se țină seama și de uh, um, opinia Parlamentului European, chiar dacă aceasta nu coincide cu opinia Comisiei. Mă tem totuși de faptul că această bătălie va fi una grea. Și mă tem de faptul că aceste măsuri, care la prima vedere par să pună ordine în uh, dosare, uh, Însă, din păcate, aceste măsuri nu sunt democratice și noi discutăm aici despre cetățeni europeni, discutăm aici despre o instituție care a fost aleasă în mod democratic, Parlamentul European. Parlamentul European, uh, până în prezent, în astfel de propuneri, nu s-a ținut seama de părerea lui. Ori eu cred că nu este corect acest lucru. Spre exemplu, situația din Grecia, în ciuda tuturor măsurilor de austeritate, e bine, uh, situația este totuși dificilă. Ori noi aici, în Parlamentul European, reprezentăm în mod direct oamenii. Am fost aleși, deci avea, ar trebui să avem un cuvânt de spus. Însă, uh, Ceea ce se întâmplă în realitate este că parlamentele naționale primesc anumite recomandări, anumite ordine și le aplică pur și simplu în măsura în care acest lucru este posibil. Deci, într-adevăr, lipsește coordonarea, însă mai lipsește și alte elemente. Nu trebuie să facem, să ne prefacem că nu știm ce se întâmplă la nivel instituțional. Aici vorbim despre, despre schimbarea profundă a regulilor, a sistemului în sine și trebuie să schimbăm lucrurile tocmai pentru a pune capăt uh, cadrului instituțional în vigoare până în prezent în Europa. Lucrurile s-au schimbat, tratatul de Lisabona a fost adoptat și trebuie să vedem aceste schimbări concret. Însă, atenție! nu trebuie să ne lăsăm influențați, să facem, să adoptăm opinii și documente pe care nu dorim să le adoptăm. Dacă avem o opinie diferită de cea a comisiei, trebuie să o putem argumenta, să o putem uh, explica. Do- poziția noastră trebuie să fie întărită. Bineînțeles, noi ne dorim să colaborăm cu comisia, dar dacă plecăm de la ideea că vom accepta că documentul comisiei așa cum a fost redactat, atunci nu puteți conta pe uh, sprijinul nostru. Mulțumesc. Alors, si uh, il y a une leçon à cette crise. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, dacă avem un învățământ de tras de pe urma crizei, este acela că trebuie să coordonăm politicile noastre economice și e un lucru bun faptul că se discută într-un târziu despre dezechilibrele macroeconomice, iar Comisia uh, Uh, se mulțumește doar cu acele dezechilibre interregionale ale balanțelor comerciale. Comisia face anumite propuneri pentru a pune capăt acestor dezechilibre. Propuneri care mi se par mie discutabile. Discutabile pentru că uh, dezechilibrele macroeconomice pe care Comisia le ia în considerare nu sunt decât partea vizibilă a unui iceberg. După părerea mea, încă există două feluri de dezechilibre macroeconomice și pe care Comisia nu le-a luat în considerare. Primul, dezechilibrul între economii și investiții, mai ales în Franța și în Germania, două țări care reprezintă aproape 60% din PIB-ul comunitar. Și aceste dezechilibre macroeconomice sunt alimentate de un alt dezechilibru macroeconomic și anume faptul că există inegalități de venituri din ce în ce mai mari. Iar în aceste condiții, mi-e teamă că recomandările făcute de către Comisie săptămâna trecută nu vor face decât să agraveze aceste dezechilibre. Mai întâi, așa cum au spus anumiți colegi, uh, întărirea, consolidarea pactului de stabilitate, uh, faptul că acesta va fi mult mai strict, vor ucid, aș spune eu, posibilitățile de relansare destul de fragile ale economiilor europene. Apoi, politicile de adaptare a salariilor pentru a rezolva aceste dezechilibre interregionale poate că ne vor duce într-o situație de Uh, deflație salarială, care vor duce la rândul lor la o distrugere a cererii în intern și care va avea drept consecință recesiunea economică și cu siguranță asta va avea repercursiune asupra deficitelor bugetare. Deci motivul ace- iar ideea unor sancțiuni automate sau semi automate uh, așa cum figurează în propunerea comisiei, Uh, această idee nu va fi pe înțelesul cetățenilor noștri. Deci, Parlamentul ar avea de câștigat dacă s-ar sprijini pe lucrările sale, mă gândesc la raportul de inițiativă al domnului Feio, spre exemplu, care a subliniat în mod clar faptul că trebuie să analizăm indicatorii de șomaj, uh, rata de investiții, rata de creștere, toți acești indicatori care trebuie să fie luați în considerație în funcție de la fiecare caz în parte, pentru că situația din Germania nu e aceeași cu situația din Spania. Apoi, raportul doamnei Beres din Parlament, referitor la criză, raport în care există recomandări care nu coincid cu cele ale Comisiei, mai ales în ceea ce privește politica anticiclică în materie de deficit bugetar. Mie mi se pare că acolo sunt idei interesante, interesante și susținute de altfel și prietenul meu Gigold, Apoi, în ceea ce privește dezechilibrele interregionale, e bine, o posibilitate pentru comisie ar fi să analizeze dezvoltarea fondurilor structurale și finanțarea acestora printr-o euroobligațiune. Deci, în concluzie, eu aș spune că astăzi dezbaterea încă mai este deschisă, dar dacă noi, singura instanță aleasă în mod democratic în Europa, nu reușim să uh, explicăm argumentele noastre Comisiei și să explicăm argumentele noastre Consiliului, e bine, atunci cred că nu vom avea nicio șansă să convingem parlamentele naționale de uh, uh, importanța acestor reforme și acestor măsuri. Mulțumesc, care cuvântul doamna Luling. Doamna președinte, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Iar nu vreau să nu fiu pe placul unora, dar cred că uh, poziția Parlamentului în fața Consiliului în această eh, dezbatere fundamentală nu va depinde de voința deputaților de a-și arăta mușchii, ci mai degrabă de calitatea lucrărilor noastre. Dacă Parlamentul a putut convinge statele membre în momentul dezbaterii privind supravegherea, el a reușit acest lucru pentru că deputații care s-au ocupat de aceste dosare au analizat lucrurile în profunzime și uh, au uh, stăpânit problema și au propus soluții mai europene. Eu cred că acest dosar privind supravegherea ne-a arătat calea pe care trebuie să o urmăm și în cadrul acestui pachet. Totodată aș dori să vă avertizez că lucrurile nu sunt atât de simple. Vă mărturisesc că nu am fost convinsă de dezbaterile de săptămâna trecută de la Strasburg. Raportele Berez și, Faio, și Feio au dat naștere unor comentarii cât se poate de contradictorii, pentru că nu aveau nici coerență, nici coloană vertebrală și înțeleg perfect îngrijorarea raportorilor de a uh, câștiga aici o majoritate cât se poate de largă, însă, din nefericire, se pare că prețul este prea greu, cel puțin în ceea ce mă privește, adică faptul de a nu alege între opțiunile politice și cele economice. Prin urmare, ă, cele două rapoarte se pot interpreta cum dorim, fără să riscăm să fim contraziști. Și aș dori să vă spun că nu sunt de acord cu uh, opinia doamnei Vortman Col că mare parte din lucrări s-au uh, efectuat deja în cadrul acestui dosar. Din contră chiar, uh, dosarul uh, privind guvernanța ne va obliga să facem alegeri dificile. Aceste alegeri vor trebui făcute pentru a, ca noi să fim auziți. Va trebui să spunem dacă că Comisia și Consiliul sunt cele care se ocupă de guvernanța în zona euro. Va trebui să spunem totodată că dacă, dacă suntem sau nu pentru sancțiuni, dacă acestea trebuie să fie sau nu automate, va trebui să alegem. Și după cum am auzit pe unii colegi, sunt uh, sigură că va apărea o diviziune. Și ca să o mulțumesc puțin pe doamna Gular, o să revin la ceea ce spunea François Pairu, care spunea că dacă uh, gândim cu toții același lucru, înseamnă că nimeni nu mai gândește nimic. Oricum, aș dori să o felicit pentru că, în calitate de raportoare, a pus întrebările de fond bune. În concluzie, va fi dificil, prin urmare, să ajungem la o unanimitate. Eu nu văd altă soluție și cred că deputații europeni care au lucrat bine cu privire la acest dosar a, se vor confrunta în viitor cu o provocare evidentă. Mulțumesc, domnul Schmidt. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă vorbesc în calitate de membru și cetățean din afara zonei euro și, din punctul meu de vedere, dacă vom extinde această zonă, propunerile care se formulează acum sunt esențiale. Ele trebuie să fie stricte și să aibă consecințe clare. Dacă nu, va fi aproape imposibil pentru mine și pentru ceilalți să ne convingem cetățenii să voteze în favoarea eh, monedei euro. Pentru că ei spun astăzi că ce spuneam în trecut am spus că o să funcționeze, că o să eșueze și că nu vor uh, respecta regulile impuse celorlalte țări. Și așa s-a și întâmplat. Aceeași discuție bănuiesc că se, uh, are loc și în Finlanda. Nu e vorba de sancțiuni, de amenzi, de pedepse, chiar deloc, ci e vorba de respectarea regulilor. Și niciun stat, fie el mic sau mare, nu trebuie să evite acest angajament. M-am bucurat că an, săptămâna trecută la Strasburg ați acceptat faptul că și statele din exterior pot face parte din această legislație dacă vor. Vă rog să vă gândiți la asta, dragi colegi. Sigur, putem spune că nu vrem ca aceste state să intre, dar vă înșelați, pentru că multe dintre aceste state se descurcă mult mai bine decât cele din interiorul zonei euro. Și nu e vorba doar de ce spunea Sven Hegel au existat crize în acele state și am încercat să le, au încercat să le uh, trateze bine. Uitați-vă la cazul Letoniei, de exemplu. Dacă respecti regulile și ai un dialog cu oamenii, ei o să te realeagă. Asta s-a întâmplat și în Letonia. Deci trebuie să credem că facem bine ceea ce facem. Nu spunem că stabilitatea e cel mai rău lucru. Noi spunem că stabilitatea e bună pentru crearea de noi locuri de muncă, iar inflația uh, Inflația este cel mai rău lucru pe care îl putem oferi cetățenilor noștri. Așadar, gândiți-vă și la cei care sunt în exterior, fiți inclusivi. Mulțumesc! Am, uh, uneori păstrăm ce e mai bun la urmă. Fiecare raportor dorește, dacă, dacă dorește, are un minut să răspundă. Sigur, e doar un prim schimb de opinii. Deci poate vă puteți păstra comentariile pentru discuțiile cu raportorii din umbră. Doamnă Vormancol, doriți să luați cuvântul? Da, aș dori să mulțumesc colegilor pentru contribuțiile pe care le-au avut și un lucru este clar. Sigur, nu va fi ușor. Sunt de acord cu colegii care au spus asta. În raportul lui Diego Feio și în, uh, doamnei, al doamnei Beres, uh, Uh, am fi putut uh, rămâne, am putut rămâne la ideile generale, dar acum trebuie să intrăm în profunzime și să discutăm chestiuni foarte specifice. Prin urmare, aștept cu nerăbdare să uh, lucrăm și să fim uh, să lucrăm foarte bine împreună. Fiindcă putem avea o poziție consolidată doar atunci când majoritatea în Parlament este una foarte mare și atunci trebuie ca la urmă să funcționeze principiul compromisului. Dar cele două domenii generale trebuie păstrate, cele două linii generale. Pe de o parte trebuie să adaptăm deficitul și pe alt, de altă parte să luptăm împotriva uh, dezechilibrelor macroeconomice. Uh, și cred că dacă respectăm aceste două linii reu vom reuși să ajungem la un punct comun. Vă rog uh, de asemenea ca dacă aveți observații să mă contactați sau pe mine sau pe colegii mei. Mulțumesc! Domnul Feio nu e aici, nici doamna Ferreira, doamna Gular. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte rapid. Unitate, da, și mulțumesc, Astrid, pentru că ai subliniat faptul că nu e ușor și nu trebuie să uităm de coerență. Al, doilea, Apoi, da, trebuie să lucrăm din greu. Nu va fi ușor cu privire la toate aspectele și vă mulțumesc că ați subliniat faptul că nu e nevoie de măsuri prociclice și că trebuie să analizăm consecințele. Iar în al treilea rând, ritmul. Trebuie să fim rapizi, într-adevăr, dar totodată să furnizăm un produs bun. În sfârșit, pentru colegul meu, vă iubim. Domnul Haglund, nu doriți să las cuvântul? Doamna Ford? Doamna Ford. Mulțumesc. O să reiau doar câteva dintre punctele prezentate. E bine că s-a menționat și stimulentele, nu doar pedepsele. De asemenea, comentariile referitoare la pericolul moral au fost foarte importante, pentru că acesta este elementul cheie al acestor sancțiuni. există pericole maj, ă, există probleme foarte importante legate de aceste pericole morale. De asemenea, este adevărat că trebuie să încercăm o metodă de a lucra în jurul acestei chestiuni și cred că exact la asta a început să lucreze grupul uh, operativ, dar nu sunt convinsă că această soluție funcționează din perspectiva investitorilor. Uh, pentru că asta se, cu asta se confruntă în rezoluțiile bancare, să investească în obligațiuni care au automat uh, un asemenea mecanism. Deci nu știu exact dacă este o soluție inteligentă din această perspectivă, dar e un lucru pe care grupul operativ îl va analiza. Privind uh, totul ca un pachet, este important ca Parlamentul să analizeze ceea ce s-a făcut deja. Am discutat cu raportorii de dimineață pentru a ne asigura că putem beneficia uh, de pe uh, urma uh, acțiunilor deja întreprinse pentru a vedea unde sunt problemele și a continua într-un mod unitar. Bun, mulțumesc, dragi colegi. Dați-mi voie să anunț că proiectele de raport vor fi disponibile pentru 24-25 ianuarie. Vă mulțumesc pentru cooperare și răbdare. și nu mai rămâne decât să vă urez poftă bună la prânz. Ne revedem la ora 3 pentru un schimb de opinii cu Carlos Tavares, președintele Comitetului Autorităților Europene de Reglementare a Piețelor Valorilor Mobiliare. Mulțumesc!